Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, dragi colegi, stimați colegi din parlamentele și guvernele naționale, stimate doamne, stimați domni. Vreau să vă mulțumesc pentru participarea la reuniunea noastră. La prima încercare de reuniune nu s-a înscris nimeni din partea parlamentelor naționale și nici din partea reprezentanțelor permanente, de aceea acum stăm bine, ne bucurăm că ați venit, avem reprezentanți din 11 parlamente naționale și uh, avem și patru președinți uh, de, din comisiile parlamentare omologe și doamna președinte enumără toate statele din care sunt prezenți reprezentanți. Doresc să vă salut pe toți. Colegul din Estonia a trebuit uh, să, uh, să-și anuleze participarea pentru că a avut loc o criză guvernamentală, un alt coleg este bolnav și nu a putut uh, veni, dar ne bucurăm că avem și reprezentanțele permanente din Cipru, Malta și Slovenia, printre altele. Este foarte important să avem această reuniune regulat pentru că um, foarte mare parte din cheltuielile Uniunii Europene se produc la nivel național prin gestiune partajată. De aceea dorim să avem șansa să vă ascultăm, dar dorim să și trimitem mesajul nostru parlamentelor naționale. Deci vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Vă doresc să-l salut și pe domnul Lazaru, membru Curții, Curții de Conturi, care se ocupă de declarația de asigurare, DAS, care uh, evaluează cota de eroare de la toate titlurile. Și uh, domnul Lazaru va face mai multe observații preliminare. Avem alături de noi și pe domnul Joachim Zeller din Germania, Parlamentul, raportorul Parlamentului European pentru descărcarea de gestiune pe ultimul an. Și trebuie să vă spun, înainte de a începe, că cheltuirea fondurilor este o chestiune cheie și e foarte important să vedem ce practici există în diferitele parlamente naționale, să vedem uh, cum se cheltuiesc banii. Nu putem să spunem că nu contează, e important să abordăm această procedură și de la an la an să tragem concluzii și învățăminte. Deci doresc să vă salut pe toți și să-l salut și pe directorul general adjunct de la Digi Agri, domnul Möghele, pe um, domnul Martin de la Digi Regio și de asemenea uh, pe uh, ceilalți reprezentanți. Mă bucur că sunteți alături de noi și uh, Aș dori să-i dau imediat cuvântul raportorului și vreau să vă atrag atenția asupra faptului că aveți formulare de înscriere la cuvânt. Sunt acestea, albastru deschis. Vă rog să le folosiți ca să pot să vă dau cuvântul dacă doriți să uh, interveniți și dăm cuvântul domnului Țeler, raportorul nostru. Mulțumesc, doamnă președinte, dragă Inge, stimate domnule Lazaru, dragi colege și colegi din parlamentele naționale și regionale și din guverne. Și pentru mine este foarte important uh, că am organizat această reuniune și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit, pentru că colaborarea între membrii Parlamentului European și membrii Parlamentelor Naționale și regionale este foarte importantă. Noi susținem foarte mult politica regională și această colaborare capătă tot mai multă importanță. E important să formulăm împreună obiective și să ne aducem contribuția la atingerea lor. La ora actuală ne aflăm într-o fază foarte importantă pentru Uniunea Europeană pe plan financiar. Nu e vorba doar de descărcarea bugetară pentru 2015, deși 2015 este un an uh, foarte special pentru că e al doilea an din perioada de programare actuală și este primul an în care uh, își asumă răspunderea comisia actuală pe deplin, pentru că în 2014 nu era așa. Și descărcarea de gestiune este doar începutul discuției pentru jumătatea de mandat uh, a cadrului financiar multianual. Ne pregătim pentru 2017, pentru acest bilanț de jumătate de parcurs și ne pregătim să discutăm despre viitorul instrumentelor de finanțare în Uniunea Europeană. Bugetul european uh, este finanțat în mare parte din contribuțiile statelor membre, care la rândul lor sunt finanțate de la bugetele naționale, bani uh, care provin în primul rând de la contribuabili. Uniunea Europeană are în primul rând competențe executive, și de cele mai multe ori nu este implicată la nivel național, acolo unde se negociază bugetele naționale și cele regionale. Ca să citesc dintr-un comisar uh, german celebru, de fapt suntem cu toții în aceeași barcă. 80% din bugetul european uh, adoptat și din CFM se uh, întorc în statele membre politica agricolă, politica de cercetare și mai ales politica de coeziune și fondurile structurale fac ca banii să ajungă înapoi în statele membre. E important ca fondurile să fie cheltuite în mod corect, în conformitate cu orientările bugetare și la fel de important și din ce în ce mai important va fi să și atingem obiectivele stabilite împreună la nivelul Uniunii Europene cu aceste fonduri. Și mai avem și alte discuții în acest context, printre care faptul că e tot mai greu să se atingă obiectivele din cauza birocrației, uh, pe multe niveluri există birocrație europeană, apoi statele naționale au propriile lor uh, reguli și acolo unde regiunile sunt implicate foarte mult, au de multe ori și ele propriile reguli care se adaugă la complexitatea birocrației. Așadar, cei care trebuie să pună în aplicare programele au foarte multe dificultăți uh, Uh, să îndeplinească toate aceste criterii. Pe de altă parte, ne dorim să exercităm un control, aceasta este misiunea comisiei noastre, și pentru a ne putea exercita controlul, depindem de ce ne oferă statele membre, ca date, ca evaluări, propriile um, noastre posibilități, ca și ale curții de conturi, sunt destul de limitate. E foarte important să avem, deci, o colaborare cât mai strânsă, poate chiar mai strânsă decât a fost în trecut, că eu cred că uh, miza este una comună și este important să uh, funcționeze colaborarea dintre noi. Și uh, parlamentele naționale să lucreze împreună cu noi. Aștept cu nerăbdare discuția din cele trei sesiuni Aștept cu nerăbdare să aflu ce informații vom primi și ce perspectivă aveți dumneavoastră asupra situației. Cred că este important nu doar pentru evaluarea exercițiului bugetar 2015, ci și pentru procedurile noastre ulterioare, pentru dezvoltarea de strategii europene și pentru punerea în aplicare a uh, cheltuirii fondurilor de la bugetul european. Vă mulțumesc! Herzlichen Dank. Damit kommen wir Vă mulțumesc. Trecem acum la primul vorbitor, domnul Lazaru, de la Curtea de Conturi. Aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair. Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, uh, domnule Zeller, raportor pentru descărcarea pe 2015, stimați membrii Parlamentelor Naționale. În primul rând, uh, Vreau să, mulțum, să vă mulțumesc pentru că ați invitat Curtea de Conturi să, part, de conturi să participe la această reuniune interparlamentară. Este o onoare pentru mine întotdeauna să pot participa la deliberările cont și cu această ocazie să fac acest lucru în um, prezența membrilor parlamentelor naționale, iată, participanți de seamă de la Parlamentele Naționale și alte instituții. Dat fiind că este prima din cele trei sesiuni în care voi lua cuvântul și voi lua cuvântul la fiecare, voi prezenta pe scurt Curtea Europeană de Conturi. Curtea Europeană de Conturi este auditorul extern al Uniunii Europene și gardianul finanțelor europene. Noi nu avem hotărâri cătorești pe chestiuni bugetare, și, ci uh, oferim rapoarte Uniunii Europene pentru a asista activitatea. Asistăm uh, Parlamentul și Consiliul în exercitarea competențelor de control în ceea ce privește aplicarea, executarea bugetului. Unul dintre rapoarte reprezintă raportul anual privind conturile Uniunii Europene, care include opiniile noastre privind fiabilitatea conturilor și caracterul reglementar al um, tranzacțiilor subiacente. Eu sunt decanul Camerei numărul 5, care se concentrează pe um, finanțarea și administrarea Uniunii Europene, iar uh, și uh, membrul răspunzător, pentru, răspunzător de raportul anual. Această nouă sesiune, care a, expune noi metode de cooperare între Uniunea Europeană și administrație sa, uh, va prezenta obiectivele curții de conturi de-a lungul anilor. Obiective, deci, pe care le-a avut de-a lungul anilor uh, Curtea Europeană de Conturi pentru a avea o procedură de audit mai simplă. Bugetul pe 2016 a fost planificat la suma de 140 de miliarde de euro. Iar acesta este primul an al cadrului um, financiar multianual, iar bugetul este împărțit în mai multe categorii de finanțare și de cheltuieli multianuale. Statele membre sunt implicate într-o foarte mare parte a bugetului european. Statele membre colectează majoritatea, strâng majoritatea veniturilor uh, pentru bugetul european. Curtea de conturi face un raport printre aceste venituri în, uh, într-un raport anual și în rapoarte speciale. Raportul uh, venitului național brut de 2013 este un exemplu, iar anul acesta am avut un raport privind frauda TVA intracomunitară și am ajuns la concluzia că e nevoie de mai multe acțiuni la nivelul statelor membre autoritățile din statele membre aleg pro, proiecte de investiții pentru, pentru crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii și, de, și, form, și infrastructurii de formare pentru șomeri. verifică solicitări de plată și coeziunea proiectelor iar acest, uh, acesta reprezintă 80% din cheltuielile europene. Chiar dacă Comisia este cea răspunzătoare, până la urmă, în conformitate cu articolul 317 al tratatului, același articol stipulează că bugetul va trebuie să fie executat în cooperare cu statele membre, iar că acest lucru trebuie să se facă astfel încât uh, să se asigure un mod eficient uh, și cu un randament ridicat pentru a ne asigura că executarea bugetului european aduce plus valoare. Avem niște ținte pe termen lung care um, vor fi atinse în curând în avizul nostru. Am stabilit niște obiective în ceea ce privește modul în care s-ar controla mai bine cheltuielile europene. Le vom discuta în această ședință, dar și în următoarele noastre întâlniri. Regulile scrise cu litere mărunte sunt următoarele Plățile sunt verificate și controlate în mod uh, transparent și eficient. Regulile europene trebuie să fie simple și clare, regulile trebuie să se refere la impactul așteptat și birocrația nenecesară trebuie evitată. Veri... Uh, auditorii independenți controlează um, cheltuielile pe baza unei, unui eșantion uh, ales la întâmplare și ambiția noastră este de a aplica această abordare unică odată ce, dată ce se vor întruni toate condițiile necesare. Evoluțiile recente le-am considerat o ocazie ca în agricultură de pildă, prin, prin ecologizare, prin piața plata unică și în Global Europe, în care folosim o parte a studiului privind uh, rata reziduală a erorii. Iar uh, prevederile privind uh, prevederile din rapoartele auditorilor externi sunt introduse în acest proces. Verificarea Parlamentului este foarte importantă și controlul său, pentru că astfel uh, se înregistrează un control asupra executării bugetului. Iar Parlamentul European, în ceea ce privește cheltuielile mm, bugetului european, uh, joacă un rol foarte important, fiindcă el pregătește uh, proiectul, proiectul de descărcare care va fi votat, votat în plenar. După cum am spus, 80% din cheltuieli sunt desfășurate de autoritățile statelor membre, iar acestea joacă un rol foarte important în procesul de descărcare. COFIN va face recomandări Parlamentului European în ceea ce privește descărcarea de gestiune. Parlamentele naționale și regionale, deci, joacă un rol dublu în acest proces supraveghează, controlează guvernul și uh, s-ar putea să fie confruntate cu decizii în ceea ce privește cofinanțarea proiectelor, uh, în ceea ce privește coeziunea sau plătirea corecțiilor uh, pentru, către comisie în ceea ce privește cheltuielile agricole. Eu și colegii mei de la curte oferim ajutor acestor instituții în exercitarea, în exercitarea funcțiilor lor. Există o asigurare o declarație de asigurare în ceea ce privește cheltuielile și veniturile, discuțiile de la, de la nivelul Parlamentelor Naționale și Regionale în ceea ce privește cheltuielile europene, impactul proiectelor de coeziune plus valoarea acestor proiecte și impactul complexității ne prezintă o, ne zugrăvesc o imagine mai completă în ceea ce privește cheltuielile europene. Vă mulțumesc! Dank. Vă mulțumesc! Trecem mai departe pe lista vorbitorilor și dăm cuvântul domnului Muriele de la DG Agri. Uh, thank you very much, uh, Madam Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule raportor, stimați membri ai Comisiei, uh, domnule Lazaru, sunt într totul de acord cu uh, ceea ce a spus uh, domnul Lazaru mai, de, mai devreme. Este foarte binevenit acest schimb de opinii la, între toate nivelurile care sunt implicate în cheltuielile Uniunii Europene. Este o ocazie foarte bună pentru a scoate în evidență problemele și pentru a găsi soluții. Așa cum spunea domnul Teller, cu toții suntem în aceeași barcă și putem uh, contribui în egală măsură la soluționarea problemelor. În ceea ce privește subiectul prezentării mele, Ehm, cuvintele just și control sunt folosite de multe ori împreună. Ehm, încrederea e bună, dar controlul este și mai bun. Conform Wikipedia, încredere înseamnă că o parte ehm, este de acord să se bazeze pe ceea ce crede o altă parte. Deci există o legătură foarte strânsă între încredere și control. Controlul ar putea fi chiar uh, fi considerat uh, temelia încrederii, dar de cât control este nevoie pentru a dezvolta într-adevăr încrederea și câtă încredere vrem realmente să generăm. Voi uh, analiza aceste chestiuni din uh, perspectiva Direcției Generale, care se însăr este însărcinată cu o mare, însărcinată cu o mare parte din bugetul Uniunii Europene. Gradul de eficiență al uh, gestionării uh, reiese din uh, ratele de eroare, atât ale Comisiei Curții de Conturi, cât și a Comisiei Europene. Pentru agricultură, aceasta se ridică la 2,2,9%. Cu alte cuvinte, 98% aproape din cheltuielile pentru PAC sunt sigure. 2,2% este aproape de um, nivelul de semnificație, pragului de semnificație. Este clar că mai este o marjă de îmbunătățire considerabilă. Însă, atunci când ne orientăm către agențiile de plată individuale, atunci uh, imaginea este mai uh, uh, vastă. Pentru pilonul 2, dezvoltare rurală, se vede că s-au făcut rezerve pentru 24 de agenții de plată, pentru că aveau un rating de mai mare de 2%, dar asta înseamnă și că 48 de agenții de plată se aflau sub Uh, pragul de zemnificație. DG Agri ar fi putut face aceste evaluări doar pe baza a um, propriilor activități de audit și din surse externe, precum Curtea de Conturi sau uh, organismele de certificare naționale. Asta, în conformitate cu regulamentul uh, de procedură financiar, nu se poate face fără o activitate de audit însemnată. În ceea ce privește datele uh, primite de DG Agri, acestea sunt uh, de încredere, plecând de la premisa că statele membre n-au niciun interes să ne pună la dispoziție uh, informații neadevărate dar, pe de altă parte, în multe cazuri nu sunt uh, detectate toate erorile sau uh, chestiunile nereglementare. Câteodată se folosesc, uh, în cele mai multe cazuri se folosesc toate informațiile de audit disponibile. cu cât primește mai multe informații, cu atât comisia va, le va putea folosi și în propria sa activitate. Și, practic, noi avem uh, același interes ca și Curtea de Conturi să um, uh, ajungem la un rezultat similar. Controlul asupra beneficiarilor și agențiilor de plată este adesea criticat cum că ar fi, mult prea, ar fi excesiv și antrenează o povară administrativă mult prea mare și că îngreunează măsurile PAC. Dar, de fapt, e clar că este vorba despre două fenomene diferite. În primul rând, e vorba despre complexitatea politicilor și acest argument uh, se aduce din ce în ce mai mult în ceea ce privește PAC, mai ales pentru pilonul al doilea. Apoi, uh, sancțiunile mult prea sporite la nivelul beneficiarilor, și ne confruntăm cu o dilemă din acest punct de vedere. Cum să uh, Uh, faci ca povara um, administrativă să scadă, dar în același timp să te asiguri și că marjele de eroare sunt cât mai scăzute cu putință. Date fiind aceste elemente, permiteți-mi să um, vă vorbesc acum despre cei patru factori principali uh, în ceea ce privește munca de audit și de control. În primul rând, Complexitatea controalelor reflectă în mare măsură complexitatea măsurilor care trebuie controlate. Asta înseamnă că reducerea controalelor înseamnă și reducerea complexității PAC. Cu alte cuvinte, înseamnă simplificare. Comisarul Hogan a mers pe această cale încă de la începutul mandatului său prin implementarea unei întregi palete de măsuri de simplificare. De asemenea, s-a implicat în modernizarea PAC la nivelul actelor de bază în ceea ce privește pachetul uh, Omnibus și următorul CFM. Nu e vorba de un program lipsit de ambiție, niciun caz. Din experiență reiese că procesul de decizional politic nu uh, dă neapărat întâietate simplificării. În al doilea rând, care ar fi nivelul de conformitate dorit, care deocamdată este de 98%. E clar că acesta este un motor puternic pentru uh, controle sporite, activități de audit uh, ridicate din partea Comisiei, mai ales în ceea ce privește pilonul 2, în care roata de eroare este destul de mare. pentru a avea un prag de semnificație mai bine adaptat uh, la ambițiile politicilor, rata de eroare ar trebui să fie văzută prin intermediul măsurilor, uh, capacităților de corectare ale Comisiei. În raportul din 2015 reiese că pentru domeniul agricol uh, riscul de închidere nu mai este semnificativ după corecțiile financiare însemnate luate. În fine, în ceea ce privește mecanismele de atingere a obiectivelor la nivel național, este foarte important să se folosească în măsura uh, posibilului um, instrumentele de IT. Ajax, cu sistemul său de identificare informatic, este o uh, un uh, instrument inform informatic foarte bun și constituie un exemplu prin care uh, se vede clar cum se facilitează uh, activitatea de control prin intermediul uh, instrumentelor informatice. În uh, toate domeniile PAC ar trebui să uh, tragem învățăminte din uh, um, experiența Ajax, atât pentru fermieri, cât și pentru a um, corecta erorile înainte ca acestea să devină prea grave sau chiar definitive. În ceea ce privește um, auditul pe baza riscului, dincolo de utilizarea obligatorie a analizei riscurilor, agențiile de plată pot reduce acum uh, rata controalelor de la 5% la 3% sau chiar 1% dacă sistemele lor de control sunt bine funcționale. Până acum, șase astfel de agenții de plată se folosesc de această opțiune. Pe viitor, opțiunea va putea fi extinsă și la alte scheme de sprijin, cu condiția ca uh, um, sistemele naționale să fie dovedite a fi um, a, foarte funcționale. Ori toată asta înseamnă să ne apropiem cât mai mult de uh, principiul auditului unic, care va fi uh, mult mai eficient și mai țintit. În fine, pe scurt, permiteți-mi să vă ofer câteva idei în ceea ce privește simplificarea post-2020. În conformitate cu logica conceptului bazat pe rezultate, ar trebui pe viitor uh, obiectivele și rezultatele în privința cărora s-a căzut de acord de la început să fie primordiale statele membre ar trebui să continue să opereze pe, margi, pe baza condiționalităților ex ante și să-și desfășoare activitățile în, în conformitate cu prioritățile europene. Deci, la nivelul beneficiarilor, uh, s-ar putea simplifica uh, sistemul și să se um, rezume la um, obligația de proces, cum ar fi, spre exemplu, în ceea ce privește măsurile de agromediu, dezvoltare rurală, constrângeri de mediu și așa mai departe. Într-un astfel de uh, model, uh, practic ar exista două uh, etape foarte importante, și anume atingerea rezultatelor și respectarea regulilor europene. Trebuie să, se, să ne asigurăm că uh, evaluarea nu se va face doar la nivel național sau regional. Auditurile trebuie să se să asigure în aceeași măsură un cadru simplificat și o conformitate cu condiționalitățile exante. E, e clar că un pact simplificat uh, este foarte important pentru perioada post-2020. Se va reduce povara administrativă atât la nivelul beneficiarilor final cât și la nivelul agențiilor de plată. Însă domeniul de aplicare al simplificărilor se va putea corela la urma urmei cu nivelul asigurărilor uh, cerute de gestionarea bugetului Uniunii Europene. Iarăși, așadar, revenim la chestiunea încrederii. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Trecem imediat mai departe cu uh, domnul Schmidt, ministrul uh, Agriculturii și Mediului din Saxonia. Mulțumim pentru prezență și uh, revin la subiectul că încrederea e bună, dar controlul e și mai bun în legătură cu dezvoltarea rurală. Saxonia a transmis o rată de eroare de 2,76%, Însă, Comisia consideră că rata de eroare este de 4,4%, deci încrederea e bună, dar controlul e și mai bun și se pune întrebarea atunci cât de uh, fiabile sunt datele pe care statele membre le transmit la Bruxelles. Acest uh, subiect merită discutat. Nu știu dacă în cadrul auditului unic ne putem baza doar pe aceste cifre. În orice caz, domnule ministru, bine ați venit și aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, doamnă doctor Cresle, stimați deputați din Parlamentul uh, European, stimați reprezentanți ai Comisiei, doamnelor și domnilor, și eu uh, doresc să vă mulțumesc pentru că ne-ați oferit posibilitatea să discutăm despre gestiunea partajată, în prim plan se află cuvântul uh, simplificare, nimic altceva, de aceea am uh, optat pentru o altă abordare. Am să vă spun câte ceva pe scurt despre uh, Saxonia, landul nostru. Suntem unul din landurile federale germane. După cum s-a spus, am profitat foarte mult în ultimii 25 de ani uh, de uh, uh, finanțare europeană și uh, știm cât de importantă este Europa pentru noi, uh, știm că uh, Europa e foarte importantă mai ales pentru regiunile și statele care au aderat mai târziu și e important să existe uh, reguli ușor de aplicat și în statele membre. S-a abordat subiectul reformei, subiectul simplificării și noi ne-am întrebat dacă toată lumea e de acord că e necesară reforma și simplificarea, de ce e atât de greu de obținut, de atins acest obiectiv? Cred că e foarte important uh, să ne dăm seama că se dorește să se obțină uneori o um, uh, simplificare parțială în cadrul unui sistem, însă toate sistemele sunt legate între ele și uh, din simplificare se poate uh, transforma reforma într-o mai mare complicare și e greu să se găsească un numitor comun pentru perioadele de programare. Sigur, de asemenea, că uh, foarte des se poartă și uh, discuții pe conținut, adică pe ce se cheltuiesc banii, cât la sută din buget este dedicat uh, dezvoltării rurale, cât la sută agriculturii și așa mai departe. Și de aceea noi am făcut o propunere de separare a, a cheltuielilor în funcție de conținut să se știe clar câte procente merg la protecția mediului, câte procente în alte uh, direcții și uh, sperăm așa să găsim o soluție mai uh, ușor de acceptat de către toate părțile interesate. Sigur, după cum s-a spus, avem nevoie de un cadru legislativ ușor de pus în aplicare pentru o folosire a fondurilor corectă și eficientă pe scurt, avem nevoie de un cadru care să um, fie ușor de pus în aplicare de către statele membre, care să fie ușor de respectat. De asemenea, e foarte important ca frauda să fie sancționată în mod adecvat, nici nu se discută. Și uh, este necesar să se facă o separare între erorile propriu-zise și încercările de fraudă și, în cele din urmă, e foarte important să se dezvolte încrederea în Europa și acceptarea regulilor europene. Cred că cu toții suntem de acord. Am uh, încercat să prezentăm aici vizual uh, cadrul uh, reprezentat de regulamente, de reglementări pe care trebuie să le respectăm cu toții. Am început în 94 cu un regulament de 80 de pagini. Era mai degrabă un program cu 80 de pagini, apoi am ajuns la 5 regulamente cu 30 de pagini fiecare și acum în programul actual avem uh, 1000, peste 1000 de pagini, 24 de regulamente și uh, o cantitate de text inimaginabilă. Cred că de aici apar problemele, pentru că dacă încerci să respecti toate aceste reguli, uh, Um, și la fiecare control se încearcă să se verifice toate regulile, e clar că se vor uh, identifica erori. Și e foarte greu pentru un beneficiar să poată să respecte toate aceste prevederi și povara pentru statele membre și pentru regiuni este până la urmă foarte mare și nimeni nu mai poate să respecte regulile. De aceea mă bucur că antevorbitorul meu s-a referit la această orientare în funcție de obiectiv. E foarte important ca obiectivul să fie atins până la urmă. Pe mine nu mă interesează uh, dacă se respectă o măsură sau alta. Ce contează este ca până la urmă erorile să fie uh, corectate și nu sancționate. Sistemul de control a fost și el abordat. Avem uh, între timp un sistem de control uh, format din 12 instituții, în cazul nostru, în cazul Saxoniei, uh, și avem în permanență audituri și ar fi nevoie de reguli clare să se vadă cine e responsabil de ce Uh, tip de control. Avem o curtea de conturi din uh, Baden-Württemberg, ca să vă dau doar un exemplu, din Saxonia, care uh, în ultima perioadă a ajuns la niște concluzii care pur și simplu nu pot fi adevărate. S-a găsit un caz extrem în care fusese cheltuiți aproape 9.000 de euro pentru a se identifica uh, o eroare uh, legată de o sumă de 23 de euro. E clar că nu suntem pe calea cea bună dacă procedăm așa și aș putea să vă mai dau pe scurt și alte exemple uh, de la noi. pentru o eroare de 3500 de euro, landul Saxonia a cheltuit 800.000 de mii de euro pentru a identifica și a rectifica această eroare e clar că uh, nu aceasta este calea, că ne interesează calea mai mult decât obiectivul, dacă procedăm așa și uh, probabil că oricine vede cu ce dificultăți se poate confrunta preferă să renunțe la uh, subvenționarea europeană. Trebuie să decidem ce este cel mai important, ce obiectiv ne interesează să ajungem și să încercăm să îl atingem. Aceasta e clar că trebuie să se schimbe în următoarea perioadă de programare. Din acest motiv, am uh, ales acest concept. Văd că se tot învârt acum uh, sateliții, dar eu altceva voiam să vă arăt. Aveți aici uh, imaginea sistemului actual, v-am mai arătat-o adineori. Noi am dorit o reducere drastică a sistemelor actuale și uh, ne dorim o simplificare administrativă. De aceea am ales FADR uh, și cu regulile sale, clare și obiective uh, și obligatorii și am procedat la o descriere a etapelor de urmat și am decis că proporționalitatea controalelor trebuie optimizată. Și dacă tot vorbim de încredere, sigur că avem nevoie de încredere într-un sistem de control. Uh, acesta trebuie să fie auditat, trebuie să se vadă ce este eficient și dacă se identifică erori, sistemul de control trebuie auditat și trebuie să se introducă controle suplimentare și la sfârșit să se aplice sancțiuni și suntem uh, pe deplin de acord cu acest subiect. În legătură cu exemplul dat de dumneavoastră, Saxonia a uh, declarat o rată de eroare de 2,7% și Comisia Europeană a, declarat, a constatat o rată de eroare de 4,4%. Dacă este vorba de fraudă sau a fost doar o eroare de procedură, uh, Trebuie să discutăm, trebuie să facem o diferență clară între cele două cazuri și, după părerea noastră, ar fi necesar o ameliorare a cadrului ca să se poată urmări obiectivele, să avem o simplificare deci a cadrului juridic, să nu fim obsedați de procese, ci uh, orientați către rezultate și să avem acest principiu al auditului unic pentru următoarea perioadă de programare. Vă spun încă o dată că pentru noi este foarte important ca controlele să acopere frauda, dar e la fel de important uh, să se redobândească încrederea și să avem o orientare pe uh, obiective în noua perioadă de programare. E foarte important acest lucru și până la urmă nu se poate altfel. De aceea noi uh, am decis să abordăm uh, în scris patru state membre, să discutăm procedura, am obținut rezultate foarte pozitive. Nu este posibil ca regiunile care uh, beneficiază cel mai mult de uh, finanțare europeană să fie tocmai cele care nu reușesc să o pună în aplicare. Avem nevoie de schimbări radicale, de aceea am făcut această propunere și vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați ascultați. Și noi vă mulțumim, mai ales pentru propunerile inovatoare pe care le vom discuta imediat, pentru că uh, keynote speakerul nostru din Estonia nu a putut să fie aici pentru că are o criză uh, acasă, o criză guvernamentală. Trei persoane doresc să intervină. Domnul Pereira din Portugalia, în primul rând. Vă rog. Welcome, Peter. Muito boa tarde, senhora Bună ziua, doamnă președinte, stimați colegi. Mă bucur că pot reprezenta Comisia de Agricultură, pentru Agricultură și Mare a Parlamentului European. Iată, se face încă un pas către construcția unei Europe mai aproape de cetățeni și mai bazată pe comunicare între statele membre și instituțiile europene. Pentru noi, această îmbunătățire se manifestă mai ales în ceea ce privește folosirea fondurilor europene în general și mai ales în ceea ce privește PAC-ul. Portugalia este unul dintre statele membre care a beneficiat cel mai puțin în mod direct de pe urma PAC în ceea ce privește sprijinul pentru producție. Și uh, am beneficiat cel mai puțin de sprijinul pentru venit la pilonul 1. Și chiar dacă asta depinde de pe metodologia folosită, din punct de vedere financiar, uh, Portugalia a uh, beneficiat, uh, a, avut, a suferit fluxuri financiare și transferuri care s-au reflectat la nivel producției, la nivel comercializării și inovării și așa mai departe. În ultimii 30 de ani, fără finanțarea pe care am avut-o, nu am fi la nivelul de profesionalism la care suntem acum și nu am avea nicio agricultură care să funcționeze. Ar fi fost foarte greu pentru Portugalia să financeze la fel agricultura. Totuși au fost probleme, bineînțeles, în ceea ce privește aplicarea, folosirea fondurilor. Una dintre acestea este lipsa de cooperare între statele membre și Comisia Europeană. Sau, poate, uh, e vorba de lipsa de flexibilitate. Îți vă dau câteva exemple. În 2008, statele membre au trebuit uh, să uh, transfere înapoi către Bruxelles 500 milioane de euro din cauza nerespectării uh, regulilor și unor controle defectuoase. Cred că ar fi bine să ne gândim mai bine la aceste regulamente și să facem o diferență între cheltuieli neadecvate și uh, greșeli, erori în sistemul de control. Fiindcă la ora actuală, mecanismele de control sunt uh, foarte uh, specializate și se strecoară erori uh, involuntare. Iar uh, uh uneori uh, autoritățile naționale nu înțeleg bine recomandările uh, Comisiei Europene. În 2015 Portugalia a trebuit uh, să plătească 140 de milioane de euro înapoi Comisiei Europene pentru uh, fondurile din 2009, 2010, 2011. Iar uh, chiar dacă eu, bineînțeles, doresc ca rigoarea să existe, eu cred că dacă am să o colaborare mai bună între administrațiile locale și comisie, s-ar evita pe viitor astfel de probleme și uh, s-ar maximiza folosirea acestor uh, fonduri. E bine, uh, aceste proceduri ar putea duce la multe interpretări greșite. Iar pentru ecologizare, de pildă, propunerea nu este adaptată realităților naționale. Ar fi nevoie de o mai bună colaborare între autoritățile naționale și comisie pentru a face normele mai flexibile, flexibile, bineînțeles, păstrând obiectivul ecologizării. Iar uh, dacă există intransigență în aceste măsuri, efectul asupra producției și asupra agricultorilor și a veniturilor lor este negativ. Și încă un exemplu, ceea ce privește regulile, siguranța și calitatea alimentară. Regulamentele comunitare privind uh, producțiile de alimente artizanale prevăd uh, o flexibilitate în ceea ce privește normele și standardele, dar câțiva ani aceste regulamente erau uh, interpretate de către autoritățile naționale fără flexibilitate și aproape că s-au pierdut unele tradiții gastronomice din această cauză. Și iată, un nou model de cooperare între instituțiile europene și autoritățile naționale este necesar mai ales pentru Portugalia, unde există produse tradiționale unice care reprezintă uh, un element de, de durabilitate a producției uh, Uh, agricole. Avem peste 20 de produse cu origine de geografică protejită, uh, de tot, uh, de tot soiul, alimente, fructe și așa mai departe. Iar pentru aceste alimente e nevoie de reguli flexibile la nivel comunitar. Și astfel e nevoie de o cooperare între autoritățile de reglementare naționale și instituțiile europene pentru uh, ca producția acestor uh, alimente să fie în continuare competitivă. Iar pentru această rigoare e nevoie de un buget adecvat, iar dat fiind realitățile diferite la nivel agricol și în ceea ce și producția de alimente în Europa, e nevoie să se adapteze normele comune europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doream să vă mai uh, spun și niște cifre. În Portugalia, în 2015, rata de eroare a fost 3,3%. Deci, uh, o rată de neregularitate foarte mare. Aceasta a fost cifra dată de Portugalia și cifra comisiei este de 10%. Iar la Plățile directe s-a uh, declarat 0,82%, iar rata comisiei a fost de 4,7%. Anul acesta e mai bine. Uh, diferențele sunt între 6,6% și 5%. Dar dacă vorbim despre aceste lucruri, trebuie să vorbim despre uh, evoluția uh, anuală a prestațiilor acestora și cred că controlul pe mai mulți ani este mai fiabil. Trebuie să discutăm uh, despre acest punct și trebuie să discutăm și cu comisia să vedem ce părere are. Este foarte important să vedem toate aceste lucruri și să le discutăm. Colegul Balaruas din Grecia are cuvântul și aș dori să vă spun că Uh, ne-a preocupat foarte mult situația din Grecia. Am fost deja de două ori acolo, deci uh, am constatat o ameliorare clară la plățile directe în uh, dezvoltarea rurală, dar situația nu e încă optimă. Rata de eroare Uh, declarată de autorități fusese de 0,6% și Comisia a corectat-o la 5 și ceva la sută. Deci insist asupra acestor lucruri pentru că e important să le știm înainte de a asculta pe fiecare. Aveți cuvântul, stimate coleg. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să intru acum într-o analiză a cifrelor, fiindcă așa cum au spus și alți colegi, există și alte studii și analize între centru, să zicem așa, Bruxelles și uh, guvernele naționale. Dar dacă analizăm cifrele în mod cumulativ, observăm, așa cum a spus și dumneavoastră, că modul în care are loc gestiunea afectează, bineînțeles, nivelul, rata erorilor. Această rată a erorilor este aproape aceeași în momentul în care există o gestionare parțială și monitorizare de către comisie, precum și în cazul în care există gestionare directă din partea Comisiei. Cred că simplificarea, reducerea birocrației sunt importante, iar în momentul în care ne uităm cum stau lucrurile astăzi în ceea ce privește birocrația, ne dăm seama că pentru a îmbunătăți cadrul instituțional trebuie să, să eliminăm toate aceste erori, lucru ce va fi înlesnit prin eliminarea birocrației. Acest lucru este limpede. Apoi, aș vrea să vă spun că poziția noastră de gestionare parțială între, sau să zicem, gest, gestiune partajată între statele membre și Bruxelles, își aduce contribuția la co răspundere, răspundere comună și participare comună în ceea ce privește viziunea europeană, să zicem așa, ceea ce face ca această viziune să devină realitate. Bineînțeles, trebuie să se mențină plus valoarea și în același timp Trebuie să existe simplificare și flexibilitate. Și o abordare proporțională. Doamne președinte, dragi colegi, vreau să vă spun că în ceea ce privește pacul, dacă analizăm de-a lungul timpului această politică, de la începuturi până ziua de astăzi, ne dăm seama că, bineînțeles, multă lume a avut de câștigat. Dar, dacă facem un echilibru la nivelul statelor membre, ne dăm seama că statele membre mai mari au beneficiat mult mai mult decât statele membre mai mici. Și că nu a exist, că nu a existat niciun fel de prevedere. Nu s-a înțeles la Bruxelles că există metode de cultivare tradiționale pe scară, la scară mică, care trebuie protejate și ele. Deci a fost uh, ajutate financiar țările mai mici și uh, astfel unii agricultori s-au descurcat bine cu astfel de uh, forme de sprijin temporar, dar, din păcate, în același timp, uh, s-au pierdut forme tradiționale, metode tradiționale de cultivare, care ar fi fost utile numai Greciei, ci și Europei. Din păcate, Acum avem uh, procente de 75% în domeniul agricol. Deci 75% pardon, din produsele agricole sunt importate și nu produsele locale, din, păcat, din păcate. Deci, metodele de cultivare tradiționale, străvechi, au fost uh, distruse de PAC. Și a trebuit să tragem învățăminte din asta. Cred că ar trebui să existe mai multă flexibilitate în general pentru ca țările mici să nu fie percepute neapărat ca țări, ci ca regiuni. Deci pe grupuri de țări mici să fie uh, avut în vedere ca regiuni. Și asta pentru și asta poate consolida capacitatea pacului de a funcționa cum trebuie în aceste țări. Comisia noastră, Comisia Europeană, trebuie să să reintroducă articolul privind uh, alimentele, fiindcă acum există o astfel de divergență, nu numai în sectorul agricol, și în alte activități regionale există divergență. Vă dau un exemplu. Avem în Germania un excedent de 9% din PIB, ceea ce tratatul interzice. Dacă de, o țară depășește uh, excedentul, sunt trase de urechi țările sau dacă, știu, dacă, deficitul de, dacă există deficit sunt trase de urețele, atunci și această situație ar trebui să fie pedepsită. Mulțumesc. Acum reprezentantul Senatului Italian s-a înscris la cuvânt, domnul Martini. Nu pot să vă scutez de cifre nici pe dumneavoastră la dezvoltarea rurală. Există rezultate diferite și în Italia s-au ameliorat, însă dat, date, datele anunțate erau de 1,35% și au fost corectate la 5,12%. Și la plățile directe, uh, un capitol foarte important, pentru că acolo se cheltuiește o mare parte din bani, avem uh, o rată de eroare sub pragul de materialitate de 2%, deci situația cred că s-a ameliorat și cred că împreună am putea să obținem mai multe. Domnul Martini. Sì, <clears throat> sì grazie Presidente. Eh, io non, non interverrò sul... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu voi vorbi despre cifre sau despre anumite politici care au fost deja menționate. Doresc însă, însă să spun că Senatul italian își dorește o cooperare sporită cu Comisia în ceea ce privește controlul bugetar cu Comisia de Control Bugetar a Parlamentului și cu un sistem de raportare permanent care ar permite îmbunătățirea rezultatelor. Senatul italian și-a făcut temele în ultimii ani. În 2009 a realizat un studiu în privința folosirii fondurilor comunitare am uh, adresat uh, recomandări către guvern și către regiuni pe baza acestei analize, care de altfel a scos în evidență mai multe lacune și carențe care rezultă din uh, birocrație sau din lipsa de controle ex post în privința rezultatelor. Însă, rezultatele există. Așa cum spuneați și dumneavoastră, doamnă președinte, s-au înregistrat îmbunătățiri în general vorbind. se pornește de la principiul cum că utilizarea fondurilor se află între 99 uh, și 100% din resurse. Guvernul italian a mm, luat o serie de măsuri prin crearea unei regii și prin implicarea anumitor regiuni în aceste discuții. Noi am încercat să încurajăm regiunile să gândească în termeni europeni. Timp de 10 ani am fost președintele regiunii Toscana și cred că prietenii din Germania cunosc foarte bine Toscana noastră. Mi-aduc aminte de o discuție la Comitetul Regiunilor când se spunea că problema era că trebuie europenizate regiunile și ca regiunile trebuie să devină adevărate instrumente pentru punerea în aplicare a politicilor europene. În fine, uh, permiteți-mi să vă spun că în 22 noiembrie Senatul italian va preze- își va prezenta raportul anual al Curții de Conturi Europene. Iată încă un element în ceea ce privește cooperarea. Am fi dorit să se poată verifica mai bine corespondența între informațiile puse la dispoziție de guvernul italian, de Uniunea Europeană și cele care figurează în Curtea de Conturi. Trebuie într-adevăr văzute care sunt aspectele critice, dar și cele pozitive în privința utilizării fondurilor europene. Trebuie ca atât plusurile cât și minusurile să fie scoase în evidență, în folosul tuturor obiectul nostru este de a termina cu acest principiu use it or lose it, folosește banii sau îi pierzi, uh, pentru că regiunile care au înregistrat întârzieri au foarte mult de pierdut. Trebuie să mm, creăm comisii interparlamentare și să continuăm colaborarea cu Curtea de Conturi Europeană. Mulțumesc și noi vă mulțumim. Aceste subiecte nu sunt prea populare în statele membre, trebuie să recunoaștem. Se știe că statele membre sunt foarte diferite între ele, desigur. Au, uh, sunt la niveluri diferite în ceea ce privește politica agricolă, sunt, uh, au administrații diferite și sunt state membre cu probleme mai mari și altele cu probleme mai mici. Uh, noi am dorit să putem colabora mai ales cu parlamentele din statele care au mai multe probleme. Și uh, nu e niciun secret, Italia se numără printre statele cu mai multe probleme, la fel și Spania, cel puțin la fondurile structurale, Polonia are probleme la fondurile structurale, cel puțin uh, uh pentru că suma cheltuit acolo în total este foarte mare. Încercăm și din partea Greciei să primim cât mai multe informații. Am avut acest subiect pe ordinea de zi ieri, am discutat despre uh, proiectele finanțate din fondurile structurale în Grecia. Așadar, e important să continuăm cu bunăvoință. Și aș dori să-i dau cuvântul domnului Mărgele din nou, la fondurile agricole avem uh, următoarea problemă. Controlele pe hârtie sunt în proporție de 100%, însă controlele la fața locului sunt uh, făcute în proporție de 5% sau mai puțin. Dacă controlele sunt uh, de 5%, e clar că nu se controlează prea mult și, după cum spuneam, vorbim aici de banii contribuabililor și întrebarea sistematică pe care o punem aici este cum putem să organizăm totul mai bine. Este o chestiune sistematică care ne preocupă foarte mult și, uh, până la urmă, ne plimbăm de colo-colo și uh, sistemul actual este din ce în ce mai puțin birocratic. Eu sunt de 13 ani membru aici și uh, îmi pare rău, dar uh, la ora actuală ne aflăm într-o situație foarte dificilă, pentru că vedem clar că există probleme în statele membre, dar nu vedem nicio soluție clară la aceste probleme. Vă rog, domnul Năghele. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Da, nimic mai ușor de atât. Voi începe cu ultima dumneavoastră observație, pentru că aceasta aruncă o lumină asupra funcționării sistemelor de control actuale. Spuneați că doar 5% din controle sunt, se fac la fața locului. Nu ne-am permite să avem doar 5% pe teren dacă n-am avea 100% controle administrative. E vorba de controle administrative foarte temeinice. Tot ce facem din acest punct de vedere um, se face bine atâta timp cât se face la nivel național. Cred că progresele înregistrate în, din acest punct de vedere sunt uriașe. Domnul Pereira din Parlamentul portughez a vorbit despre corecțiunile financiare din 2008 și din anii următori corecții care au fost uh, cu toate în legătură cu mm, probleme legate de uh, domenii și nu pot decât să felicit agenția de plată portugheză pentru eforturile întreprinse, dar uh, care a reușit să mm, aducă rezultate foarte bune. La fel salut și activitatea colegilor din Grecia. Iată-ne în sfârșit în uh, poziția în care putem spune că sistemul funcționează și îi invit Parlamentul Elen să se asigure că acest sistem va supraviețui și va fi actualizat în mod regulat. nu e vorba doar de o laudă punctuală. Eu sper ca și peste 2-3 ani să pot să spun aceleași lucruri bune. Dar, încă o dată, s-au înregistrat multe lucruri pozitive. Când avem o rată de eroare de 2,9% de la Curtea de Conturi, înseamnă că situația nu e chiar așa de rea. Dar, așa cum spuneam și la început, situația nu este la fel peste tot. În unele agenții de plată mai sunt încă multe de făcut, precând uh, în multe alte cazuri lucrurile merg foarte bine. Dar acest lucru se datorează în principal faptului că sistemele și mai ales sistemul Ajax funcționează foarte bine și este întreținut foarte bine. Voi mai face câteva observații. Domnule Schmidt, și au fost și alții care au uh, spus același lucru, uh, făcând uh, distinția între fraudă și greșeli. I-am pregătit descărcarea bugetară pentru comisarul meu și trebuie să vă spun că nu se face neapărat această diferențiere când se vorbește despre mm, legalitate până la urmă. Trebuie să luăm Uh, la puricat toate tranzacțiile care nu corespund uh, cerințelor juridice, cerințelor legale. Dacă e vorba despre fraudă, atunci autoritățile naționale și parchetul va trebui, vor trebui să ancheteze în această privință. Dar dacă e vorba, dacă trebuie să fie finanțat din bugetul UE sau nu, regulile spun clar că nu nu trebuie finanțate aceste cheltuieli prin bugetul Uniunii Europene. Acum, asta nu înseamnă că nu s-ar putea schimba din punct de vedere juridic, dar nu sunt convins că ar fi de dorit așa ceva. Frauda și, așa cum a spus președintele Caldera când a prezentat uh, raportul anual, Frauda nu este cea mai mare problemă cu care ne confruntăm. Problema esențială este faptul că sistemele de control nu funcționează cum trebuie, că se înregistrează um, domenii ineligibile, că nu se respectă calendarele și așa mai departe. Dar, într-adevăr, trebuie să evităm fraudele pe viitor. În ceea ce privește cadrul juridic, acesta într-adevăr ar trebui să fie cât mai simplu cu putință și uh, să permită corectările financiare, care nu sunt niciodată foarte plăcute, este adevărat. Dar corectările financiare pe care le face directorul general în fiecare an însumează cam 2% din toate cheltuielile PAC. Deci, până la urmă, e vorba despre niște sume destul de mici. Uh, iarăși, aici uh, are de-a face cu faptul că agențiile de plată nu sunt la fel în toate țările europene. Nu vreau să arăt cu degetul vreo țară membră, nici uh, ca să laud, nici ca să critic, însă au existat experiențe în trecut când corectările financiare au fost destul de mici dar câteodată atunci când uh, lucrurile merg bine, uh, se trage, la concluzie, se trage concluzia că nici nu pot apăra probleme în viitor. S-a vorbit de asemenea despre liniile de orientare, cum că ar fi excesive, spre exemplu. Acestea sunt scrise de către comisie la cererea statelor membre, dacă nu mă înșel, pentru că există temerea cum că cadrul juridic uh, lasă posibilitatea de apariția unor lacune și că e nevoie să fie cât mai uh, specific cu putință. Uh, agențiile de plată vor să știe câteodată care este părerea Comisiei în privința anumitor dispoziții. Deci se creează un fel de cerc vicios. Pe de o parte, ni se cere să punem la dispoziție linii de orientare și atunci când le punem la dispoziție, acestea nu sunt uh, respectate și noi ar trebui să răspundem, a, nu e nicio problemă, până la urmă e, sunt vor, e vorba doar despre linii de orientare, nu sunt obligatorii. Oricum, e o problemă destul de spinoasă, iar cred că răspunsul este simplificarea, încă o dată. În cadrul de punere în aplicare este important, dar trebuie să ne gândim și la um, regulile substanțiale care trebuie puse în practică. Dacă va scădea complexitatea, atunci și controlele vor deveni mai simple. Domnule, domnul Pereira a vorbit despre înverzire, care fi prea complexă din punct de vedere teoretic. Înver înverzirea a fost hotărâtă acum 2-3 ani. Comisarul meu tocmai ce a propus mai multe măsuri de simplificare pentru înverzire, iar înverzirea va face subiectul unor, unei evaluări foarte serioase în domeniul public, cât și de către Curtea de Conturi. Și cred că date fiind acestea, va trebui să vedem dacă va trebui să continuăm ca atare cu sistemul actual sau dacă acesta va trebui modificat în mod uh, substanțial. Înțeleg nevoia de flexibilitate, însă uh, atunci când cereți mai multă flexibilitate, aș vrea să ne faceți să înțelegem ce doriți prin, ace- prin aceasta. Domnul Pereira a vorbit despre mențiunile uh, geografice, cum că n-ar fi destul de flexibile. Per, uh, Portugalia a obținut 200 de astfel de mențiuni uh, geografice, deci înseamnă că sistemul nu e chiar așa de dificil. E vorba despre drepturi de proprietate intelectuală, trebuie să existe un cadru foarte clar și câteodată, de ce nu chiar uh, rigid, pentru a ne asigura că aplicarea pe teren este corectă și ca um, aceste indicații să fie folosite conform cu uh, specificațiile produsului. În fine, un, o ultimă observație în privința simplificării, dacă îmi permiteți. Am tras concluzia că marea schimbare care s-a petrecut în PAC și care a dus la apariția tuturor acestor plângeri în privința complexității, a avut loc în 1992. Atunci Uniunea Europeană a hotărât să se îndrepte către o politică a sprijinirii veniturilor. Și apoi a existat reforma din 2003, uh, care a venit însoțită de alte reforme în ceea ce privește veniturile. Înainte de 1992, Agricultorii nu erau foarte implicați, își duceau produsul uh, la depozit, prețurile erau subvenționate de comunitatea europeană și așa mai departe. Însă, din 92 încoace, agricultorii au fost implicați uh, integral în proces. Au devenit parte integrantă. Cu alte cuvinte, acum Plățile uh, sunt adresate către 8 milioane de agricultori în primul pilon, încă 4 milioane în al doilea pilon. Deci, acele controle de 5% pe teren înseamnă un milion de agricultori verificați în fiecare an la nivel european. Așa cum spunea domnul Schmidt și cum spuneam și eu la început, vom încerca să ne uh, îndepărtăm de la un sistem foarte complex al condițiilor de eligibilitate către uh, obiective de performanță, către rezultate concrete ce trebuie atinse. Sincer, eu nu sunt lipit de, lipsit de optimism, ca să zic așa, Cred că vom reuși, dar trebuie ca sistemul să fie făcut în așa fel încât să nu ajungem la recrearea problemelor pe care le avem acum în uh, ceea ce privește conformitatea. Deci, obiectivele de performanță acum merg atât de departe încât nu mai pot fi uh, atinse și supravegheate decât prin crearea unui cadru de performanță extrem de complex. Nu avem timp să intrăm acum în amănunte, însă, totuși, să nu uităm niciodată acest, acest lucru. Uh, cuvântul performanță a devenit un fel de cuvânt miraculos, însă să nu uităm că goana după performanță ar putea presupune și o complicare foarte uh, serioasă a um, sistemului și mai ales pentru beneficiari. Dacă o apucăm pe aceeași cale ca și pentru conformitate, uh, mi-e teamă că vom avea exact aceleași probleme pe viitor și în privința performanței. Mulțumesc foarte mult. Sigur că e un vis ca într-o zi pur și simplu să produci cifre perfecte și să vină cineva să le verifice și să iasă totul bine. Nu se poate așa și pe viitor probabil că nu va funcționa perfect nici atunci. Aș vrea să-i dau cuvântul din nou domnului Lazaru de la Curtea de Conturi ca să ne spună ce putem face cu fraudele din domeniul agricol, pentru că mi se pare că dăm uh, vina unii pe alții. Comisia controlează, Curtea de Conturi controlează și se Uh, desfășoară un întreg lanț de control și până la urmă trebuie să ne gândim ce ar fi necesar ca să ajungem la aceste magice 2%. Uh, există o dezbatere între auditori, se intenționează o modificare a sistemului sau totul rămâne așa cum este? Domnule Lazaru, vă rog să răspundeți. Thank you, Madam Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, după cum au subliniat și reprezentanții Comisiei, există ameliorări la uh, pilonul 1, agricultură, la rata de eroare, dar mai sunt multe de făcut. Constatăm că contribuția la rata globală de eroare legată de declarații incorrecte făcute de către agricultori rămâne cam aceeași ca și până acum, dacă comparăm 2014 cu 2015. Și constatăm de asemenea și că au apărut uh, ameliorări în sistemul LPIS. Așadar, uh, se resimte o vigilență sporită, o supraveghere mai strictă din partea autorităților statelor membre. Există o perspectivă de reducere a erorilor în uh, domeniul sprijinului de piață și a sprijinului direct și mai mult. Uh, acum intenționăm să uh, lucrăm la coroborare. După cum am mai spus, noi susținem abordările auditului unic și ne gândim la moduri de a încuraja autoritățile din statele membre și Comisia să uh, prezinte date mai uh, fiabile, mai uh, adecvate, ca să uh, putem să acordăm și noi mai multă încredere muncilor de supraveghere și control și să ne exprimăm uh, avizul în legătură cu cifrele prezentate de ei. Dar este vorba de o uh, muncă pe termen lung și sperăm ca prin munca noastră de audit să reușim să obținem aceste rezultate. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule ministru Schmidt. Ne-a plăcut foarte mult prezentarea dumneavoastră, mai ales cele trei uh, blocuri de regulamente pe care le-ați uh, tăiat din schema dumneavoastră, dar să știți că nu ne place totdeauna să se renunțe la toate reglementările. În legătură cu regulamentul orizontal din domeniul agricol, nici la acesta nu am renunțat cu mare plăcere. Și uh, ce mă nelămurește la această propunere este faptul că cei care ar avea de câștigat ar fi cei care au cele mai proaste rezultate până acum. Deci se pune întrebarea cum reușim să îi asigurăm pe contribuabil că banii se folosesc optim. Am uh, întrebat uh, la Curtea de Conturi din Baden-Württemberg cât a costa, nu se știe, deci se pune problema ieșirii din această dilemă. Avem nevoie de fiabilitate din partea autorităților, și sigur că aici cuvântul cheie este reducere, simplificare, însă cum putem să reușim să facem asta fără să creăm un sistem care favorizează eroarea și frauda? Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte, pe scurt... De... Vreau să-i spun domnului profesor Măriele că îi mulțumesc. Nu e prima dată când vin aici. Am uh, avut ocazia să discut cu uh, reprezentanții de aici de mai multe ori și uh, sunt și eu de acord cu principiul auditului unic, care mi-a fost foarte bine explicat de domnul Mărghele. Ce uh, mi se pare mai uh, negativ este acest prag de acceptare a Europei. Lumea nu prea mai are chef de Europa, lumea se teme de Europa, mai ales în statele membre. S-a auzit foarte mult în diferitele contribuții um, ce se concepe aici la Bruxelles este un adevărat colos birocratic, asta se spune foarte des, dar de fapt chiar statele membre și chiar regiunile sunt responsabile de crearea multora dintre reguli. Deci sunt uh, mai multe niveluri de punere în aplicare și suntem cu toții de acord că rezultatele trebuie obținute în regiuni, în statele naționale, însă cu toții trebuie să contribuim la simplificarea uh, Uh, sistemului. Și am să vă dau un exemplu dintr-un cu totul alt domeniu uh, legat de întrebarea pe care ați spus-o dumneavoastră acum. În Germania, autovehiculele sunt verificate de mai multe uh, instituții, TÜV și altele. Cetățenii merg în autorități de certificare și acolo se verifică dacă sunt respectate cotele necesare și dacă se respectă toate cerințele care sunt foarte complexe. Și tot asta trebuie să facem și noi. În Europa, în statele membre, în regiuni, indiferent de perspectiva pe care o avem, autoritățile de plată, autoritățile de control trebuie să verifice certificările și dacă apar probleme, trebuie să uh, le poată și rezolva pentru că s-a ajuns la un adevărat sistem bonus-malus și nu funcționează și atunci când vorbim despre încredere, trebuie să ne fie clar, trebuie să existe o instanță care să poată verifica ce fac altele și apoi să se stabilească dacă funcționează sau nu mecanismul de control. Și dacă se conclu- concluzionează că nu funcționează, atunci e clar că acela trebuie schimbat. În legătură cu acest sistem al responsabilității de control clar definite, cred că ar fi un pas foarte mare. S-ar crea, într-adevăr, mai multă încredere în acest mod și cred că așa am putea să și simplificăm sistemul și am putea să ajungem la un nivel mai profund cu controlele în diferitele regiuni. După cum spuneam, încă o dată un aspect foarte important pentru mine este să ne gândim dacă nu cumva uh, aplicarea administrativă și atât de mult discutată simplificare nu ar putea să fie corelată cu diferitele uh, puncte esențiale ale uh, subvenționării. Poate că ar trebui să discutăm pur și simplu separat domeniile. Uh, pentru că nu e tot aia dacă s-au cheltuit 60% din fonduri în dezvoltarea rurală sau 20% în domeniul agricol în general. Cred că ar fi important să discutăm din nou sistemul, să vedem ce modificări putem face pentru a pune accentul pe cele mai importante lucruri și uh, ar fi important, cred eu, și, uh, de asemenea, la fel de important, um, trebuie să ne gândim la faptul că la ora actuală Europa um, nu este privită cu ori buni în multe dintre statele membre și eu sunt convins că avem nevoie de Europa mai mult ca niciodată. Și când ne uităm la ce se întâmplă în lume, mi-e cu atât mai clar că așa este. Și deci acceptarea tuturor măsurilor pe care le implementăm noi trebuie să crească. Mulțumesc! Și noi vă mulțumesc, uh, mai ales pentru că ați, ați readus concepte vechi din nou în discuție. Acest sistem de bonus-malus a fost mult discutat, chiar eu am fost întâmplător raportoare și am discutat cu statele membre și acum iată că avem o nouă șansă pentru că se pregătește o reformă. Și eu am să depun din nou acest amendament și cred că va merge repede pentru că l-am deja scris. Și cred că ar fi o șansă să fie acceptat și de statele membre. Eu cred că ar fi bine, într-adevăr, să rezolvăm problemele întotdeauna acolo unde sunt și nu să arătăm tot timpul pe alții cu degetul. Deci mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru toate aceste comentarii și aș dori să trecem acum la sesiunea a doua. Stop the nonsense of use it or lose it. Sună prea bine în engleză ca să spun în altă limbă, către un sistem um, de cheltuire bazat pe performanță. Domnul Lazaru de la Curtea de Conturi este primul vorbitor, vă rog. Thank you, uh, Madam Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Da, prestația, într-adevăr, este foarte importantă. Când se cheltuiesc, uh, s-au cheltuit um, fondurile europene în uh, perioada de programare 2017-2011, Um, respectarea regulilor, uh, conceptul use it or use it erau în vigoare, nu neapărat uh, cum se fac lucrurile. Se dorea cheltuirea banilor, apoi trebuia să se respecte standardele și abia apoi și în mod limitat uh, se dorea obținerea de rezultate. Acest faptul că nu se pune accent pe cum se fac lucrurile este un mare defect în uh, construcția bugetului european. Aceasta a fost concluzia noastră în raportul nostru de auditare din 2013. Comisia, mai ales doamna vicepreședinte Georgieva, am început o campanie pentru a schimba mentalitatea oamenilor și pentru a transforma bugetul european într-un buget al rezultatelor. Absorpția, capacitatea de a folosi sumele alocate, este în continuare un vector important uh, al gestiunii financiare europene. În, anua, în raportul anual pe 2015 al uh, Directoratului General uh, pentru Politici s-a subliniat importanța unei mai bune puneri în aplicare. Acest grup consultativ a fost instituit în 2014 pentru a ajuta țările care aveau o rată de absorție scăzută. Pentru că există diferențe la nivelul statelor, la nivelul Uniunii Europene între statele membre. În unele state membre sumele sunt limitate față de cheltuielile publice. Pentru alte, statele, pentru alte statele me, state membre, sumele restante care rămân de uh, cheltuit sunt o componentă, componentă importantă a cheltuielilor publice. În acest raport, noi recomandăm ca Comisia să aibă în vedere în gestionarea financiară limitările de capacitate pe care le au unele state membre în ceea ce privește pentru a se asigura că fondurile sunt folosite în mod eficient. Presiunea de a cheltui fondurile europene poate să devină foarte mare în momentul în care se aleg proiectele de finanțare. Noi am demonstrat că există această tendință în analiza noastră a raportului, a raportului spe, special din 2014, în raportul nostru special în ceea ce privește incubatoarele de mm, afaceri din, uh, finanțate din fondul de dezvoltare european, am constatat că criteriile erau slabe uh, iar uh, impactul uh, se făcea simțit uh, asupra incubatoarelor de afaceri și afecta eficiența acestor activități economice, iar procedura de selectare a incubatoarelor pentru finanțare nu fusese bine analizată în ceea ce privește unele elemente foarte importante pentru perioada de incubare, cum ar fi sfera de aplicare a serviciilor de incubare, durabilitatea și așa mai departe. într-un raport special privind fondurile de pescuit, sprijinul pentru acvacultură. Am constatat că pro- proiectele examinate erau alese prost. De pildă, unele proiecte fuseseră deja finalizate în momentul în care s-a, dat, s-a luat decizia de a acorda finanțare. În unele țări, proiectele erau finanțate pe baza primul venit, primul servit, iar rezultatul era că, indiferent de nivelul de calitate, proiectele admise care solicitau finanțare mai târziu erau respinse, fiindcă nu mai erau bani. Efectul uh, acestei proceduri de, selecțio- de selecționare uh, proaste a fost, uh, a fost subliniată în raportul nostru privind finanțarea infrastructurii. Nevoia acestor investiții putea fi dovedită numai pentru jumătate din proiectele examinate o treime din uh, cele examinate nu erau um, profitabile și riscau să fie închise fără, uh, fără bani publici, dacă nu ar mai fi fost investiți bani publici. Concluzia noastră generală a fost că investițiile finanțate cu bani europeni reprezentau, nu reprezentau un bun, nu aveau un bun randament. Am ajuns la o concluzie similară în uh, raportul nostru din 2016, raportul nostru special din 2016. Am constatat că strategiile speciale ale statelor membre și comisiei nu oferau suficiente informații pentru a permite o planificare a capacităților eficientă, ceea ce a dus uh, a făcut ca investițiile cofinanțate de Uniunea Europeană în ceea ce privește infrastructura să fie nesustenabile cu un risc de 400 de milioane de euro uh, bani investiți care ar fi fost pierduți. În ceea ce privește conexiunile feroviare, uh, acestea lipsau uh, sau erau neadecvate, ceea ce însemna că ar mai fost nevoie de finanțare suplimentară pentru ca investițiile inițiale să funcționeze cum trebuie. Ceea ce înseamnă că concentrarea pe cheltuirea banilor pe un... că, că Um, această presiune de a cheltui banii europeni poate duce la cheltuirea mai multor fonduri naționale pentru ca proiectul să poată fi salvat. Trebuie să existe o evaluare atentă pentru a vedea dacă proiectele într-adevăr aduc plus valoare pentru cetățeni. Sugerăm să se pună accentul pe rezultate cât mai repede cu putință. Comisia ar trebui să propună legiuitorului ca uh, statele membre să, include, să includă în programele lor de parteneriat și în acordurile lor de parteneriat rezultatele cuantificabile pe care le vizează proiectul sau pe care le vizează acordurile de parteneriat. Toate acestea trebuie să, re, să include indicatori de rezultate comune care să fie avute în comun de mai multe fonduri, poate, pentru a monitoriza progresul care se face la nivel local și european, pentru, iar aici să se vedea cadrul de prestații, acesta trebuie să se întemeieze pe aceste rezultate aceste, acești indicatori de rezultate comune pe cât se poate. Banii europeni nu, nu sunt uh, dați gratuit. E nevoie de finanțare pentru proiectele europene și de finanțare la nivel, la nivel național, iar guvernele naționale și regionale și parlamentele naționale și regionale trebuie să evalueze banii cheltuiți de la bugetele, de la bugetele lor și, în ceea ce, eh, și când vine vorba de prestație, ambii parteneri sunt eh, egal răspunzători. E vorba de statele membre și de comisie. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Urmează Nicolas Martin, director general adjunct de la Digi Regio și uh, ne bucurăm să vă avem alături de noi. Aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc pentru această ocazie de a participa la această reuniune importantă privind un subiect extrem de important. Îmi place titlul provocator uh, al acestei uh, ședințe, fiindcă ne face să, gândim, să ne gândim. Ceea ce este foarte important când vine vorba despre o bună folosire, cea mai bună folosire a bugetului european. Și bineînțeles, uh, arată ce am făcut deja pentru 2014-2020, fiindcă pe baza propunerii Comisiei, autori, Consiliul Autorităților uh, Reglementative, Consiliul și Parlamentul au instituit pentru 2014-2020 un cadru nou radical pentru fondurile structurale și de investiții europene care creează mecanisme pentru a stimula prestația, iar la baza acestora stă această nevoie, această dorință de a ne uh, Uh, îndepărta de absorpție și respectarea regulilor și conformitate și să ne îndreptăm către o abordare bazată pe rezultate. Dar haideți să stabilim care este contextul, fiindcă trebuie să fie cheltuiți banii, nu așa? Pentru a putea să obții rezultate. Deci nu este o alternativă aceasta. Iar experiența ne-a arătat că dacă nu există stimulente, dacă nu ești stimulat să cheltuiești banii la timp, atunci există riscul uh, întârzierilor. Iar uh, trebuie amintit uh, faptul că uh, sistemele N plus 2, N plus 3 au fost create de, de creșteri a ralurilor, a banilor necheltuieți, iar atunci a existat nevoia de a avea mecanisme care să facă să membre să cheltuiască fondurile. Deci, nu considerăm că aici ne îndepărtăm sau ar trebui să ne îndepărtăm de aceste stimulente, ci din potrivă ar trebui să clădim pe baza acestora pentru a ne asigura că se cheltuiesc banii la timp, iar dar în momentul în care se cheltuiesc există garanții că au fost cheltuiți bine. Celălalt element uh, al uh, contextului, deci ca să vorbesc despre context, este că pentru 2017, uh, de pildă, aceste noi mecanisme nu existau. Cu toate acestea, cu toate acestea nu nu ignoram chestiunea prestației. În 2013, îmi cer scuze. Deci au, fost eval- au existat evaluări făcute de statele membre și uh, am avut o evaluare ex pentru a vedea ce s-a obținut prin această finanțare și dacă și dacă îmi, îmi permite să arătați următorul uh, diapozitiv, avem două elemente a examinării la nivel macroeconomic pentru a vedea ce se întâmplă cu finanțarea, care ne arată că uh, Iată, vedem ce se întâmplă cu finanțarea un euro cheltuit în uh, perioada 2013 aduce un profit de 2,7% uh, odată ce ajungem în anul 2020 și acesta este modelul care este sprijinit de de examinarea pe teme. Și vedem aici o, o listă, nu o să trec prin această listă, dar uh, există um, dovezi din evaluări că s-au creat uh, noi locuri de muncă, un milion de noi locuri de muncă, 2000 de kilometri de uh, autostrăzi TNT și așa mai departe. Deci prestația, rezultatele sunt într-adevăr foarte importante și am am analizat uh, cele întâmplate și am văzut că fondurile au fost folosite în mod uh, bun, în, mod pozitiv. Hai să ne uităm la perioada 2014-2020, fiindcă aceasta este marea provocare, să vedem ce rezultate s-au obținut. Aici vedem uh, patru elemente noi care creează împreună un nou mecanism care este la baza rezultatelor. În primul rând este vorba despre orientarea către rezultate. Uh, și aici avem mai multe prevederi din regulamente care cer statelor membre să se asigure că în momentul în care stabilesc modul în care să se programeze finanțarea, deci ce program să se finanțeze, acest lucru să se facă în, co- în cooperare cu Comisia, bineînțeles, să se identifice rezultatele care ar trebui să fie obținute în urma uh, folosirii fondurilor. O să vă explic acest, acest lucru. Apoi avem pentru fiecare program un cadru, de, cadru al rezultatelor pentru a avea un mecanism care să evalueze progresul uh, în conformitate cu indicatori existenți, indicatori uh, uh pertinenți la nivelul calendarului de acțiune. Apoi există și consecințe în cazul în care uh, în care bornele nu sunt atinse cu o perioadă de revizuire în 2019. Trebuie să spunem foarte clar că se face acest lucru la nivelul uh, programelor operaționale, nu la nivelul parteneriatului. Trebuie să se facă la acest nivel tocmai, fiindcă acesta este nivelul unde se iau decizii și la acest nivel se mai pot uh, stabili obiectivele, an, obiectivele pentru uh, pentru a putea apoi să se stabilească indicatori realiști pentru aceste obiective. Avem și uh, o obligativitate de evaluare mai fermă la nivelul statelor membre pentru a putea să existe dovezi că s-au luat deciziile cum trebuie la început, iar în cele din urmă avem și un set de condiții ex ante care se asigură că există precondițiile necesare pentru a se asigura că în momentul în care sunt cheltuiți banii există un cadru potrivit. Acest lucru ține de uh, regulamentele existente necesare, deci transpunerea uh, directivelor și regulamentelor, dar și mai important este, sunt, și mai importante sunt strategiile. Dacă se cheltuiesc uh, bani pentru învățământ, trebuie să existe o strategie pentru învățământ, pentru sănătate și așa mai departe. Și pentru inovare trebuie să existe o specializare a, a structurilor inteligente. Deci aceste uh, deci nu trebuie să, structura nu trebuie să fie întâmplătoare și să se adapteze fiecare decizie, ci trebuie să țină cont de un proces de selecție pertinent. Acum, vreau să vă spun care sunt elementele de bază. Vă dau mai multe detalii. Încercăm aici să avem un cadru pentru procesul decizionar în momentul în care are loc faza de programare, pentru a uh, ne asigura că putem obține rezultate. Acesta este punctul de plecare al deciziilor în ceea ce privește modul în care putem să folosim potrivit fondurile. Statele membre trebuie să, de, să stabilească care sunt obiective, să identifice indicatorii de rezultate care să arate dacă aceste obiective au fost atinse și apoi să revină la operațiune ce trebuie finanțate pentru a obține aceste rezultate. Și acum, mai departe, dați-mi uh, voie să vă explic pe scurt. Statele membre, să zicem, ar trebui să-și pună trei întrebări și asta verifică comisia. Ce ar trebui să se schimbe prin aceste investiții? Cum va fi măsurată această schimbare și ce acțiuni își aduc contribuția la această schimbare pe care ne-o dorim? Este o modalitate foarte simplă de a transpun, trans, transmite această noțiune de, de rezultate în ceva ce poate fi ușor înțeles și care poate, fi, uh, care poate funcționa. Iar cadrul, de, cadrul rezultatelor, după cum am spus, este un mod de a măsura prin indicatori cheie care sunt uh, stabiliți într-o structură și care sunt legați de stimulente pentru, pentru obținerea rezultatelor, dar și de stimulente, dar și de, de sancțiuni, de penalizări, de pierderea fina, de a, a finanțării dacă obiectivele nu sunt uh, atinse până la sfârșitul programului, ceea ce nu înseamnă, bineînțeles, că uh, uh, uităm despre uh, reguli care sunt în continuare importante, bineînțeles un, un cadru mult mai solid pentru uh, a verifica dacă cheltuielile sunt conforme regulilor în, în cadrul acestei perioade și, bineînțeles, vom avea posibilitatea de a vedea cum funcționează acest lucru în următoarele luni și în următorii ani. Conchid spunându-vă că nu este o soluție uh, și sau. Eh, sau ori, ori una, ori alta, mă scuzați. Avem eh, deja posibilitatea ca stat, avem în continuare posibilitatea ca statele membre să eh, fie penalizate, să piardă finanțarea dacă nu o folosesc. Iar acest mecanism, după părerea noastră, este justificat pentru a se asigura că banii sunt cheltuiți la timp, dar principalul mecanism de stimulent, de încurajare, este legat de obținerea rezultatelor. Să zicem, avem acum mai degrabă morcovul, în care statele membre uh, obțin rezultatele pe care și le-au doresc, și bățul, care reprezintă uh, sancțiunile, penalizările, în momentul în care nu, nu s-au întruit condițiile exante, nu a fost stabilit acest cadru a condițiilor exante și în momentul în care nu au fost uh, atinse obiectivele pe parcursul etapelor și, și cele de la finalul programului. Iată aici am uh, obținut, cred, uh, cu uh, ajutorul sprijinului acordat, acordat de Parlamentul European, un nou cadru uh, care va reprezenta o schimbare și vedem deja că se întâmplă acest lucru la nivelul mentalității statelor membre. Vă mulțumesc foarte mult! Ja, wir danken Ihnen und ich... Și noi vă mulțumim și uh, avem uh, o veche cunoștință, cel puțin după nume, din Belgia, l avem alături pe un domn Van Rompuy, care este uh, reprezentantul Comisiei de Bugete din Camera Reprezentanților. Pentru noi nu e limpede ce cameră, uh, ce competențe are. Poate ne spuneți mai multe bine, cel puțin cred că avem cu toții o idee despre Valonia. Vă dau cuvântul în orice caz. Intervenția fără microfon din sală. Ah ja. Dank u, mevrouw de voorzitter. Ik ben uh, ehm, Belgisch uh, voorzitter. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu fac parte din Camera Reprezentanților. Sunt deputat federal flamand, deci eh, vorbesc în numele Parlamentului Belgian. Vă mulțumesc pentru invitația adresată. Sunt președintele Comisiei de Finanțe și Buget. Comisia, comisie care are un rol însemnat de jucat în evaluarea proiectelor de buget. Săptămâna trecută am prezentat proiectul nostru de buget, proiect care sper va obține avalul Comisiei. Ambiția noastră este ca în 2018 să ajungem în situația de echilibru bugetar. Din păcate însă această ambiție a trebuit amânată și ar fi uh, minunat dacă nu ne-am regăsit în 2018 în chiar în situația de deficit uh, bugetar. Riscul există. Este esențial în această, acest context complicat, să ne regăsim pe aceeași lungime de undă, măcar în zona euro, în ceea ce privește politica bugetară. Obligația de a ajunge la echilibru bugetar cu o toleranță de reprezintă o ambiție destul de delicată. Într-adevăr, cred că trebuie să aspirăm la echilibru pentru ca datoria națională să nu o ia razna. În, cu ocazia unei uh, întruniri precum cea de astăzi, cred că este foarte important să se vorbească despre uh, controlul bugetelor naționale, însă nu doar atât, trebuie controlat și bugetul european. Europa are propriul său buget, iar autoritatea bugetară, împreună cu Comisia, trebuie să facă tot ce le stă în putință pentru a asigura o execuție a bugetului fiabilă și eficientă. Uh, un buget nu poate fi judecat decât după propria execuție. În 2018 criza socială, economică și financiară poate nu va fi ajuns la bun sfârșit, iar parlamentele vor trebui să-și exercite uh, competența de control trebuie să luptăm fără milă cu abuzurile și frauda. Este necesar să aplicăm o toleranță zero. Procentul de eroare determinat de Curtea de Conturi ne arată cam care este prejudiciul adus bugetului european. Procentul acesta de eroare face trimitere la un procent din buget care poate s-a dus pe apa sâmbetei uh, din uh, motive că execuția bugetului nu s-a făcut uh, conform cu regulile. Rămânem uimiți câteodată când vedem care sunt ratele de eroare care persistă, spre exemplu, în politica de coeziune, în politica regională și rurală, rata de eroare este întotdeauna superioară ponderii de 5%, procentului de 5%. Aceasta a scăzut în ultimii ani. Acum 10 ani era, aceasta era de 10%, deci iată s-a mai îmbunătățit situația, dar totuși rata de eroare este încă foarte mare, mai mult de 5% așadar. Cei care alimentează bugetul, care contribuie, trebuie să beneficieze și de garanții. să aibă garanții și în privința cifrelor renunțate. Gestionarea anumitor state membre va continua să fie foarte importantă. Nimeni nu vrea o proastă gestionare a banilor, asta este clar. Resentimentul anti-european, de altfel, se hrănește și din această proastă gestionare. Când apare sentimentul că banii contribuabililor nu sunt bine gestionați. Cred că până la urmă fiecare trebuie să vadă bârna din propriul ochi Comisia Europeană este gardiana tratatelor, cu alte cuvinte, ea este prima responsabilă cu Uh, această luptă. Trebuie să existe o politică de recuperare a fondurilor, însă câteodată calendarul este îngrijorător. În, 2017, în 2016, recuperarea pentru perioada 2000-2006 a înregistrat uh, întârzieri foarte mari, mari, mai ales în ceea ce privește recuperările. Ori acest lucru este inacceptabil. Din păcate, Parlamentul uh, a totuși a votat descărcarea bugetară, uh, chiar și în uh, ciuda prăbușirii Comisiei Santer. Gestionarea partajată trebuie să facă în așa fel încât autoritățile regionale și locale să se implice mai mult în gestionarea fondurilor când cifrele se află în roșu timp de multă vreme, când uh, rata de eroare, recuperările și așa mai departe tot apar în roșu, cred că e cazul să ne întrebăm dacă um, cumva nu concepția europeană în materie de execuție bugetară nu este problematică. Acești bani ar trebui să fie în serviciul bunului comun Trebuie să renunțăm în mod cert la acest principiu use it or lose it. Trebuie să recâștigăm uh, încrederea cetățenilor. În jargonul european se face diferența între rezultatele pe termen scurt și impactul pe termen lung. Mai multe state membre au descentralizat um, competențele în materie de gestionare a fondurilor europene, Însă, federalizarea acestor competențe nu trebuie să constituie o piedică în care a bunei funcționări, din potrivă. Aceasta trebuie să fie respectată pentru a asigura o bună gestionare. Întâlniri precum cea de astăzi, care prilejuiesc uh, aducerea la oaltă a parlamentelor naționale și Parlamentului European, ar trebui să implice mai multe niveluri ale puterii, care ar trebui să se implice mai activ la uh, conceperea bugetului european. Bugetul nu trebuie să se bazeze doar pe rezultate într-o Um, hotărârea bugetului. Trebuie să avem obiective clare, dar și un, o marjă de flexibilitate suficientă pentru a ne ocupa de problemele cele mai urgente și pe baza unei viziuni politici împărtășite. Nu trebuie, pe de altă parte, nici să ezităm să ne punem întrebările care contează, Trebuie să hotărâm în fiecare an uh, un uh, buget pe un cadru de șapte ani. Ori cred că este foarte important să avem perspective și nu să ne uh, cramponăm în mod rigid. Trebuie să fim flexibili, să putem reacționa în fața crizelor, pentru că viziunile pe termen lung pot cădea așa într-un fel de uh, viziune de planificare sovietică. Iată, doamnă președinte, câteva dintre ideile mele care sper că vin în sprijinirea acestor dezbateri. Vă mulțumesc. Într-adevăr, vom aborda mai multe dintre aceste puncte. Avem o persoană care dorește să ia cuvântul din Polonia. Nu am apucat deloc să vorbesc cu dumneavoastră și vă dau cuvântul acum. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Jako przedstawiciel polskiego... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, în calitate de membru al Parlamentului uh, polonez și al uh, orașului Lotz, vă pot spune că mai sunt încă multe de făcut în uh, Polonia de Est. Vrem o utilizare eficientă a banilor europeni. Dar este important în aceeași măsură să subliniem faptul că distribuția banilor europeni ar trebui să aibă loc cât mai aproape de cetățenii europeni. Acest lucru este cu atât mai valabil pentru PAC. În ceea ce privește, în decursul integrării europene, acest lucru a fost demonstrat în nenumărate rânduri este nevoie de bani pentru nevoi locale, dar nu doar atât, și pentru protecția mediului înconjurător, pentru educație, economie, uh, economie inovatoare și așa mai departe. Este nevoie de reforme, este adevărat, însă trebuie să avem mare grijă în privința acestora. Să ne asigurăm că nu pierdem ce s-a câștigat în trecut noile noastre priorități trebuie să fie în conformitate cu cele ale Uniunii Europene și acestea trebuie finanțate în conformitate. Vă mulțumesc pentru atenție. Bun, mulțumesc mult pentru această introducere. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, să nu ezitați. În funcție de fond, diferă și problemele la fondurile agricole, Vedem că sunt probleme legate de, de autoritățile de administrare, la fel și la fondurile regionale și la fondurile structurale. Și ce constatăm noi este că intră foarte mulți bani în acest sistem, după părerea noastră, prea mulți bani. Sume enorme au fost uh, investite și nu au fost folosite, au fost alocate și nu au fost folosite. Avem um, un rest enorm la uh, buget și m-ar interesa părerea dumneavoastră, pentru că durează foarte mult să se evalueze um, o perioadă de programare unor până la 20 de ani, din câte ne-a spus Curtea de Conturi. Și um, e clar că aici încep problemele foarte multe state membre sunt interesate să folosească banii, oricum ar fi, fără să verifice neapărat dacă acele proiecte care sunt finanțate sunt necesare sau nu. Pot să vă spun X povești despre proiecte finanțate de UE de care n-are nevoie nimeni. Deci ar fi frumos să ne punem problema utilității și să ne asigurăm că fondurile europene sunt utilizate mai țintit pentru creștere și ocupare. Cred că pe viitor vom vorbi mai mult de condiționalitate decât până acum, pentru că e important ca banii să fie cheltuiți uh, creându-se plus valoare. Altfel nu are sens nivelul european. Pentru noi e foarte important acest subiect, pentru că în permanență ne gândim la ce aducem plus fiecare proiect, care este plus valoarea ce fac statele membre și cu siguranță această uh, întrebare va domina și următoarea perioadă de programare. Aș dori să vă dau din nou cuvântul domnului Martin ca să ne spuneți câte ceva despre următoarea perioadă de programare. Apoi aș dori să îl rog pe domnul Lazaru să ne vorbească despre fondurile structurale și apoi să dăm cuvântul reprezentanților parlamentelor naționale, dacă este cazul, și dumneavoastră, domnule Van Rompuy, care ați uh, ilustrat probleme din statele membre, probleme legate de fluxul fondurilor și în legătură cu Spania am putea să scriem o carte întreagă uh, legată de pro problemele create de uh, caracterul federal al acestui stat. Și Germania e un stat federal, dar are alte probleme. În uh, Belgia Uh, regiunea Bruxelles Capital este uh, codașă de mulți ani la fondurile structurale. La începutul acestui an problemele erau rezolvate, sperăm să continue tot așa. Și am dorit să aflăm și ce posibilități uh, există de intervenție la nivel național. Domnule Martin, vă rog. Thank you again, Madam Chair. Mulțumesc din nou, doamnă președinte. Aș vrea să revin la câteva idei uh, care au apărut până acum în discuție. Chestiunea ratei de eroare a fost menționată, nu e nicio surpriză. Vorbim adesea despre rata de eroare în uh, contextul politicii de coeziune și al fondurilor structurale la Comisia dumneavoastră. S-a vorbit despre faptul că Curtea de Conturi Europeană Uh, s-a constatat că rata de eroare este estimată cam de 5-6% de curtea de conturi. Eu am decis să plasez acest lucru în context. Acest, uh, aceasta este o concluzie din raportul curții și din raportul anual de activitate realizat de directorul nostru general. Ideea este că odată ce ajungem la capătul lanțului de control, cifrele se schimbă, deci până când ajungem noi să ne facem examinarea pe baza autorităților naționale de audit, vedem că rata validată de eroare este cam de 3%. Și atunci trebuie să ținem cont de procesele de corecție și uh, după ce aplicăm această metodologie, ajungem la o asigurare rezonabilă referitoare la rata de eroare care este de fapt de sub 2%. Sigur că toate acestea apar în contextul încheierii programelor pe 2013. Închidem conturile pentru toate programele și tragem concluziile finale. Un alt punct important la care am făcut aluzie pe scurt uh, mai devreme este faptul că s-au făcut mai multe schimbări fundamentale în legătură cu um, modul în care ni se va garanta chestiunea conformității pentru politica de coeziune pentru perioada 2007-2013. Astfel vom reuși să avem mai multe garanții legate de rata reziduală de eroare, pentru că vom vorbi de o perioadă de 12, 12 luni izolat. Și vom putea să avem o perspectivă clară asupra uh, ratei de eroare reziduale. Și cred că prin acest sistem vom putea să arătăm că saltul făcut din 2000, 2006 până în 2007-2013 este suficient, că am mers înainte și că astfel publicul va căpăta încredere și va înțelege că aceste fonduri sunt bine controlate. Acesta ar fi un element. S-a vorbit și despre capacitatea administrativă pentru a putea uh, pune la dispoziție fondurile în mod eficient, este necesară colaborarea cu statele membre pentru dezvoltarea capacității acestora. Și acest subiect este tratat în parte prin condiționalitățile, care sunt un vector de implementare a acestor capacități, dar și prin acțiunile de asistență tehnică din partea Comisiei, susținute și de alte instituții. Și acest lucru este uh, țintit către statele membre cu administrații mai slabe, care au nevoie de acest sprijin suplimentar ca să poată să uh, introducă strategii inteligente de specializare. De exemplu, e un proces destul de sofisticat, uh, care necesită sprijin uh, destul de mare. Și avem anumite proiecte pilot ca să putem să lucrăm într-un mod mult mai direct împreună cu anumite administrații uh, naționale și regionale. Așadar, uh, recunoaștem această problemă și ne ocupăm de ea. În ceea ce privește dezangajările, dacă ne uităm la perioada 2007-2013, până acum, pentru Fondul de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune, totalul de sume uh, dezangajate, deci pierdute complet de statele membre, este cam de un miliard în contextul alocărilor globale de cam 270 de miliarde. Deci e o sumă destul de redusă. Sigur că vom avea concluziile uh, abia când vom ajunge la programele închis, închise, încheiate, după estimările noastre, sunt doar două sau trei state membre care au un risc semnificativ de a pierde și alte sume. Așadar, mecanismul de dezangajare este unul care a stimulat absorpția. Credem că este cât se poate de legitim să oferim asistență statelor membre, să lucrăm pentru utilizarea finanțării disponibile și în același timp să ne asigurăm că regulile sunt respectate în ceea ce privește conformitatea și că se obțin și rezultate. Cred că un alt vector important de performanță este transparența. Și nu doar comisia are nevoie de supraveghere ca să se asigure că fondurile sunt bine cheltuite. Acest lucru ar trebui să fie posibil și la nivel național, regional și local, pentru uh, ca autoritățile și autoritățile relevante și cetățenii să o poată face. Pentru următoarea perioadă de programare, până în 2020, avem o transparență mult mai mare, după cum se vede și din platforma noastră uh, de Open Data. Oricine poate să intre pe internet și să vadă uh, ce angajamente și-a luat fiecare stat membru, fiecare regiune în legătură cu rezultatele ce trebuie obținute și fiecare poate să monitorizeze cum sunt folosiți banii și ce se face cu ei. Deci, de îndată ce primim noi informațiile din partea statelor membre, din, uh, prin intermediul uh, rapoartelor anuale, punem la dispoziție și aceste date pe internet ca să fie accesate de toți cei interesați. Și cred că acesta este unul din uh, vectorii cei mai importanți ca să putem pune accentul pe performanță. Privind către viitor, Sigur că ne aflăm acum într-o fază timpurie la comisie în ceea ce privește uh, perioada post-2020 și reflectarea la această perioadă. Sigur că sunt importante discuțiile pe care le-am avut legate de inițiativa bugetului axat pe rezultate și reflectate și în comunicarea Comisiei uh, pentru revizuirea pe termen mediu. Intenția este să continuăm ce am început în ceea ce privește performanța să utilizăm probele pe care le primim din implementarea generației actuale de programe ca să identificăm ce anume a funcționat și ce anume trebuie consolidat. Și în contextul politicii de coeziune, constatăm că condiționalitatea pare a fi un instrument util care dă rezultate și am dorit să vedem cum poate fi uh, pus la punct și dezvoltat acest instrument. Simplificarea cu siguranță va fi un punct critic, pentru că, deși am făcut uh, pași înainte, a rămas percepția că finanțarea nu este atât de ușor de accesat și că nu e ușor uh, nici pentru statele membre să gestioneze fondurile în contextul gestiunii partajate. Așadar, deși propunerile de revizuire la jumătate de mandat sunt uh, de a se face progrese unde este posibil, ar fi nevoie de un imbold sporit ca să se uh, poată avansa și mai mult. S-a vorbit și despre flexibilitate și acest subiect uh, va fi unul uh, luat în calcul când vom reflecta la perioada post-2020 și vom menține în mod clar uh, această legătură adecvată cu uh, guvernarea națională. La toate acestea, deci, vom reflecta în următoarele luni și sperăm să ajungem la o propunere din partea Comisiei până la sfârșitul anului următor și în contextul politicii de coeziune ne așteaptă mai multe uh, momente importante, pentru că forumul coeziunii va avea loc în iunie anul viitor. Va fi o șansă de consultare și de dezbatere pe subiecte cheie, iar raportul de coeziune va fi publicat în a doua parte a anului. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, raportorul, dacă dorește să ia cuvântul. Da, mulțumesc, doamnă președinte tocmai pentru că avem alături de noi pe colegii din parlamentele naționale și regionale, aș vrea să spun că toți pe care i-am ascultat au subliniat importanța fondurilor structurale și a uh, fondurilor agricole pentru regiuni și uh, toți au spus că acestea sunt foarte binevenite în statele membre. Atunci, trebuie să spun că în acest context mă miră neglijența cu care sunt tratate aceste fonduri. La sfârșitul lui 2015 am avut uh, uh, plăți de peste uh, 23 de miliarde uh, care ar fi trebuit să fie făcute până în 2013 și nu au fost făcute. Și uh, nici până în ziua de astăzi nu uh, a fost absorbită această sumă. Deci sunt bani pe care statele și regiunile le-au cheltuit, sunt bani pe care i-au plătit, deci ar trebui să le lipsească de la buget. Și în plus avem o mare întârziere la începutul noii perioade. Trebuie să uh, fie clar că 20%, deci o cincime din statele membre, au um, uh, îndeplinit procedurile în legătură cu autoritățile de plată pentru proiecte. E vorba de uh, programe operaționale, proiecte uh, bazate pe uh, cooperare care au fost confirmate, poate să înceapă, ar putea să înceapă munca la proiecte, însă deja au trecut trei ani din perioada actuală de programare. Și domnul Martin ne-a spus că în 2018-2019 va trebui să înceapă proiect, procesul de evaluare pentru că uh, trebuie să vedem ce putem face cu rezerva de performanță până atunci. Și spun toate acestea numai ca să vă atrag atenția că acest domeniu politic este într-un mare pericol. Pentru că dacă ar fi atât de important pe cât se spune, ar trebui să facem presiuni mult mai mari să ne asigurăm că uh, condițiile cadru sunt respectate, că proiectele sunt puse în aplicare și că sunt cât se poate de corecte. Altfel, uh, pot să vă asigur că sunt foarte multe cereri la bugetul european, cereri de finanțare, sunt foarte multe presiuni și marja noastră de manevră este foarte limitată pentru că 80% dintre fondurile europene ajung în statele membre sub formă de fonduri agricole și fonduri structurale. Și s-a pus întrebarea dacă politica de coeziune și politica structurală pot continua în forma actuală. Sau dacă sunt capabile să continue așa. Și deci avem nevoie de un consens uh, în general între niveluri, între cei uh, care se află aproape de beneficiari, aproape de proiecte, care au o răspundere față de aceștia și față de acestea, și celelalte niveluri, și anume nivelul european, inclusiv Parlamentul European. Uh, dacă există obstacole, trebuie să discutăm despre ele și să nu ne trezim în următorii 3-4 ani iarăși că ne confruntăm cu aceleași probleme cu care ne confruntăm și acum, numai că sunt mult mai mari. În ceea ce privește bugetul pe 2017, acesta este foarte uh, solicitat de provocările actuale și uh, creditele de plată au fost reduse foarte mult pentru că se consideră că nu pot fi încheiate proiecte din perioada actuală de programare. Deci, asta înseamnă că plățile uh, potențiale se amână și mai mult pentru viitor. Deci, trebuie să discutăm cu toții despre ce vrem cu adevărat să facem. Mulțumesc, dau cuvântul domnului Van Rompuy și, și apoi domnului Lazarum ca să ne vorbească despre acest capitol. Vă rog. Voorzitter, eh, het is zo dat eh, België een federale staat is. Mulțumesc, doamnă președinte. Belgia este un stat federal. Iar entitățile federale au competențe importante. Am văzut ce s-a întâmplat în legătură cu CETA. Iar cele trei regiuni trebuie să își dea avalul fiecare tratat comercial. Nu este adoptat de Parlamentul Național, ci regiunile își spun părerea și își dau acordul semnării tratatului internațional. Deci există o ierarhie a normelor. În Germania, Landesrecht este echivalent, avem aceste instituții, Landesrecht, dar aceasta nu există în Belgia. Regiunile au competențe exclusive, de pildă, fondurile structurale. Sunt hotărâte să iau aceste decizii la nivel regional. Eu am fost membru al guvernului flamand, însărcinat cu afaceri economice și ocuparea forței de muncă, și avem competențe, competențe exclusive în ceea ce privește unele fonduri europene. Iar guvernul federal nu avea un cuvânt de spus. Deci, în uh, Belgia există discrepanțe mari, în Valonia există un șomaj industrial vechi, uh, aceasta este o veche regiunea industrială care a decăzut și care se confruntă acum cu mari greutăți în ceea ce privește crearea de locuri de muncă și pentru noi de tehnologii de pildă și pentru exploatarea fondurilor structurale. Acum, dacă vorbim despre politici sociale sau politici industriale, acestea au o importanță în funcție de regiuni. E drept, e, e logic că unele fonduri sunt benefice uh, regiunilor mai defavorizate, care au mari probleme socioeconomice. Flandra, se ocupă de agricultură, fiindcă agricultura a fost și ea regionalizată în Europa și uh, Flandra profită mai mult de politica agricolă comună. Deci, alocarea fondurilor se face la nivelul entităților federale. Guvernul federal și Parlamentul Național, deci nu au niciun cuvânt de spus în chestiunile regionale. Acestea sunt competen- aici competențele sunt exclusiv date entităților federale și în ceea ce privește utilizarea fondurilor structurale, acest lucru se hotărăște la nivelul parlamentelor regionale, nu naționale. Uh, când vorbim despre eficiența uh, fie că vorbim despre eficiența executării bugetare sau uh, de proiecte care nu sunt care sunt dezamăgitoare, spunem că uneori că rezultatele lasă de dorit, totuși cred că în ultimii ani am fost mai selectivi în ceea ce privește alocarea fondurilor, am fost și mai exigenți, am aplicat criterii bazate pe, pe rezultate Acum, în ceea ce privește dacă se face evaluarea la nivel federal, nu, ci la nivelul entităților uh, uh, regionale. Belgia este una dintre țările care a dat cele mai multe competențe și libertăți entităților regionale. Există un, unele partide separatiste care își doresc independența, dar în sistemul federal belgian totul a fost regionalizat la nivel bugetar. Competențele bugetare ale entităților regionale sunt de două ori mai importante decât ale statului federal, care se ocupă de asigurări sociale, securitatea socială și de datoria publică până la urmă. Deci, la nivel regional se întâmplă, uh, se, se hotărăște alocarea fondurilor europene. Sper că v-am răspuns cum trebuie la întrebare. Mulțumesc foarte mult! O să preluăm această idee cea legată de posibilitatea creșterii eficienței, care este foarte importantă. Aș dori să-i mai dau cuvântul și domnului Lazaros și să ne vorbească despre următorul capitol uh, legat de noul model de cooperare între Uniunea Europeană și statele membre. Vă rog. Thank you, Madam Chair. I will uh, first... Mulțumesc, doamna președinte. O să vă atrag atenția asupra unei chestiuni îngrijorătoare, și anume că cheltuielile pentru coeziune în actualul CFM nu uh, au demarat încă, deocamdată. au fost suferite întârzieri și la nivelul statelor membre și, și atât statele membre cât și Comisia ar trebui să se aplece asupra acestor probleme. Curtea de conturi consideră că există șanse în ceea ce privește CPM-ul actual cu privire la folosirea activitatea auditorilor și, și apropierea de către o abordare a auditului unic. Controlele anuale și verificările anuale oferă această posibilitate statele. Autoritățile de audit ale statelor membre ar fi a analizat aceste verificări și controle ale conturilor înainte de a intra noi în joc. Și ar fi luat deja măsuri uh, de corecție, ceea ce ne-ar fi permis să ne reducem uh, activitatea noastră în ceea ce este conformitatea. O altă chestiune în ceea ce este CFM-ul actual este folosirea crescută a instrumentelor financiare, mai ales în ceea ce privește faptul că sume mari de bani uh, nu ajung la beneficiar și rămân blocate. Și mai mult, banii folosiți de aceste instrumente financiare, prin intermediul acestor instrumente financiare, ar trebui să să fie o dovadă suficientă, să, aibă, să dea dovezi suficiente că își aduc contribuția la investiții, crearea de locuri de muncă și infrastructură, fiindcă până acum um, lucrurile au lăsat de dorit deci, uh, mai e cale lungă de bătut aici. Trec acum la cea de-a treia ședință, unde tragem concluzii și ne îndreptăm privirea către un nou model. Da, unele schimbări în ce privește cpm ul actual ne-ar permite să aplicăm auditul unic dar uh, trebuie să, se evalueze mai mult. Vom publica la începutul anului viitor un raport special în ceea ce privește posibilitatea de a obține asigurări comise din partea autorităților uh, naționale în ceea ce privește caracterul, regle, de, caracterul uh, reglementativ al uh, cheltuielilor. Și încercăm să Uh, oglindim uh, aceste aspecte în raportul nostru anual. Curtea de conturi sublinează faptul că parlamentele europene și naționale își pot aduce contribuția pentru, în ceea ce privește simplificarea regulilor și, vo, și pot sprijini rezulta, și că pot sprijini rezultate și pot oferi date de încredere. Cum? Așa cum v-am spus în prima ședință, în avizul nostru uh, se creează un cadru. Trebuie să existe legislație simplă, iar uh, auditorii independenți să folosească eșantioane la întâmplare. Auditul nu înseamnă că toată lumea are încredere în toată lumea. Standardele internaționale solicită auditorilor să se asigure că s-au uh, atins standardele necesare. Este vorba despre standardele în ceea ce privește munca de audit. Totuși, îmbunătățirea raportării n-ar uh, fi tuturor de folos în mai multe domenii, fiindcă e nevoie de date mai bune pentru, pentru mai bună supraveghere și pentru a avea ocazia de a ne concentra asupra rezultatelor. Și când vine vorba despre obținerea rezultatelor, trebuie să există un sens comun, așa cum a spus domnul Paiova, în uh, descărcarea pe 2014, în ceea ce privește ce înseamnă obținerea de rezultate. Toți actorii din lanțul de responsabilitate trebuie să înțeleagă ce înseamnă obținerea de rezultate. Vă mulțumesc! Dank. Vă mulțumesc! Aceasta a fost introducerea la sesiunea a treia. Sătesa. ça. Yeah, thank you very much. Dan Gibi. Mulțumesc foarte mult. Și are cuvântul acum raportoarea noastră pentru descărcarea anterioară, doamna Dlabaiova, care cunoaște foarte bine domeniul gestiunii partajate. Martina, ai cuvântul. Madam Chair. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte stimați uh, colegi, stimați membri, îmi cer scuze că n-am fost de la început. Este o audiere extrem de importantă pentru mine. Și credeți-mă că dacă n-aș fi avut o audiere privind detașarea lucrătorilor, revizuirea directivei, de care știți că este foarte importantă pentru Europa acum, aici aș fi fost de la început. Îmi pare rău, dar a trebuit să particip la ambele reuniuni. Dar în această după amiază puteți face un schimb de părere în ceea ce privește chestiunile de gestionare financiară cu membrii Parlamentului Naționale și în prezența Curții Europene de Conturi și a Comisiei Europene. Cred că a, asta înseamnă cooperare. Gestionarea financiară poate că nu este subiectul cel mai sexy pe care l-am putea discuta. Uh, Uh, mai, dar uh, e nevoie de mai bună protecție a banilor contribuabililor, a cetățenilor europeni. Acesta este un obiectiv măreț, mai ales în această perioadă de șomaj ridicat și uh, de sărăcie a resurselor și de mari provocări care ne confruntăm. Nu e vorba aici doar despre protecția bugetului european. De fapt, e vorba de politică aici și vreau să subliniez acest lucru fiindcă, așa cum s-a spus în prima ședință din această premesă, agricultura, ocuparea, dezvoltarea regională, toate acestea înseamnă politici, politică. De gestiunea financiară este o dimensiune importantă a politicilor noastre, dar să nu uităm care sunt obiectivele și realizările acestor politici, și anume îmbunătățirea vieții și nivelului de trai a cetățenilor europeni. Îmi, îmi pare nespus de rău că peste jumătate dintre autoritățile uh, naționale nu au participat la această reuniune, fiindcă, după mine, se spune în articolul 317 în tratat, bugetul european se aplică în colaborare cu statele membre. Deci, cred că este de datoria noastră să colaborăm și să obținem o gestiune financiară solidă. Cooperarea înseamnă pentru mine că trebuie să existe cel puțin doi parteneri trebuie să cooperăm în ceea ce privește um, aducerea plus valorii cetățenilor, îmbunătățirea prestației bugetare și reducerea uh, ratelor uh, erorilor în ceea ce privește capitolele privind gestionarea uh, partajată a fondurilor. Vreau să vă spun un lucru pe care l-a repetat Curtea de Conturi, în raportul anual. În multe cazuri de, de erori cuantificate, autoritățile naționale sau auditorii independenți aveau suficiente informații pentru a preîntâmpina sau pentru a detecta și corecta erorile înainte de a accepta cheltuielile. Deci o să uh, mă concentrez pe câteva aspecte, dacă îmi permiteți. În primul rând, de ce a invitat Parlamentele Naționale, eh, COCOBU, Parlamentele Naționale. Comisia noastră uh, analizează cheltuirea banilor de la bugetul european. Uh, e vorba de banii contribuabililor noștri. Cum au fost cheltuiți acești bani pe baza raportului anual de la Curtea Europeană de Conturi? Bugetul european de peste 140 de miliarde la nivelul plăților în 2015 este un buget mic, mediu, dacă îl comparăm cu bugetele unor state membre, dar este extrem de important pentru uh, statele membre mici care depind de finanțarea europeană. Comisia este răspunzătoare pentru punerea în aplicare a bugetului. Dar 80% din plăți sunt cheltuite prin această gestionare partajată între Comisie și statele membre. Și, după cum știți, acest lucru este mai ales valabil pentru agricultură, chestiuni regionale și ocuparea forței de muncă. În fiecare an, Curtea Europeană de Conturi detectează erori și nereguli care afectează bugetul european, mai ales în ceea ce privește uh, politicile de dezvoltare rurală, de agricole și de coeziune. Aceste erori sunt rezultatul unor interpretări greșite, comunicare proastă între uh, nivelul european și statele membre, suprareglementare unor la nivelul statelor membre, probleme cu gestionarea și sistemul de control al statelor membre nivelul de, primul nivel de verificare. Iar Comisia Europeană face rapoarte în ceea ce privește aceste chestiuni. Este vorba de raportul anual uh, de la nivelul directoratelor generale. Bineînțeles, dacă sunt probleme la nivelul statelor membre, E normal să discutăm cu statele membre și uh, noi dialogăm cu parlamentarii, cu membrii Parlamentelor Naționale și este normal, deci, să facem schimb de păreri cu dumneavoastră. Anul trecut, când am fost eu raportor pentru descărcarea de pe 2014, nu am reușit să avem o astfel de audiere. Am uh, invitat autoritățile guvernamentale, dar acestea ne-au refuzat. Anul acesta, președinția slovacă a refuzat în mod politicos refuz, uh, invitația și e păcat că autoritățile guvernamentale nu uh, se arată interesate de protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene. Aceasta este răspunderea statelor membre, după părerea mea. Bineînțeles, unele state membre au hotărât uh, să-și asume răspundere. Da, în ceea ce privește executarea bugetului, prin uh, unele declarații și uh, în ceea ce privește regul, uh, caracterul uh, corect al tranzacțiilor. Mă refer la trei state membre și uh, Parlamentul European salută faptul că aceste trei state membre, Danemarca, Olanda și Suedia, au hotărât să uh, facă aceste declarații, să, să înainteze aceste declarații. Este foarte important ca statele membre să-și asume răspunderea politică în ceea ce privește folosirea banilor publici europeni printr-un document public. Pe de altă parte, Regulamentul financiar al Uniunii Europene prevede ca autoritățile de gestionare ale statelor membre uh, au obligația de a asigura o declarație de asigurare anuală. Eu aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră despre această chestiune, ce observații aveți, ce propunere aveți în ceea ce privește declarația de asigurare națională și în ceea ce privește rolul parlamentelor în acest sens. Dar aș vrea să știu uh, ce părere aveți și despre mecanismele de audit. Cum sunt organizate la dumneavoastră în țară? Cum, există, cum sunt integrate, cum există cooperarea cu nivelul european? poate Europa să, Uniunea Europeană să ofere mai mult sprijin. Ar fi extrem de interesant să putem discuta asta. Și acum, o altă chestiune. Bineînțeles, ar trebui să ne întrebăm ce fel de dialog dorim să promovăm cu parlamentele naționale. Ca comis de control bugetar a Parlamentului European, vă asigur că acest dialog este, uh, este un dialog al cooperării și al uh, intențiilor bune nu există niciun fel de ierarhie. Deci, trebuie să ne bazăm pe, informa- pe un schimb de informații corecte și pe o, o, o bună înțelegere. Parlamentul European nu e aici să vă tragă de urechi. În primul rând, noi vrem să identificăm probleme, să le înțelegem, pentru a putea să găsim soluții. Când, în momentul în care Curtea de Conturi detectează nereguli într-o zonă de politi- într un domeniu de politici, asta, pentru asta ar putea fi mai multe cauze, mai multe explicații. Noi suntem aici să, să vă ascultăm, să ne ascultăm reciproc și să vorbim despre probleme, despre greutăți pe, cu care se confruntă autoritățile regionale și naționale ceea ce privește aplicarea bugetului european. Știm cu toți foarte bine că una dintre principalele cauze ale neregulilor o reprezintă complexitatea regulilor. Și cu toții suntem de acord în ceea ce privește acest lucru. Știm că din când în când statele membre sunt și ele responsabile de această complexitate. Momentul în care se elaborează reguli de punere în aplicare detaliate, dar și Parlamentul European este și el răspunsător în ceea ce privește acest lucru ca, fi, ca în calitatea sa de colegiuitor european. Iată de ce, după părerea mea, e foarte bine ca parlamentele naționale să fie din ce în ce mai implicate în procesul decizionar al Uniunii Europene. În fiecare an avem un exercițiu foarte interesant care se numește descărcare. Mă întreb câți membri, bine, nu dumneavoastră că sunteți experți bugetari, dar mă întreb câți membri din Parlamentul European știu ce înseamnă descărcarea de gestiune. Deci chiar dacă autoritățile naționale și regionale sunt uh, răspunzătoare de punerea în aplicare a bugetului european, în conformitate cu tratatul, nu, nu sunt răspunzătoare în fața Parlamentului European. Trebuie să dea socoteală doar na- parlamentelor naționale. Și încă o dată, Parlamentul European uh, nu vine aici să dea învățăminte. Uh, noi avem, noi uh, acționăm într-un cadru na- european și trebuie să cooperăm cu parlamentele naționale. Sper ca parlamentele naționale să ne sprijine acțiunile, fiindcă uh, este scopul nostru este de a da cât mai multă plus valoare, de a folosi banii contribuabililor cât mai eficient cu putință. Și în încheiere, stimați colegi, dați-mi voie să vă propun patru acțiuni concrete, patru propuneri de cooperare pentru a institui ceva cooperare între Parlamentul European și Parlamentele Naționale în ceea ce privește chestiuni de control bugetar. Și vă rog, aceste propuneri sunt doar uh, niște idei, să zicem că gândesc cu voce tare. Poate după aceea putem să le discutăm și aș vrea să um, spuneți ce părere aveți. Cred că e bine să începem totuși cu niște lucruri concrete. 1. Prezentări anuale ale raportului, raportului anual al uh, Curții de Conturi să se facă în prezența parlamentelor naționale. Ar fi foarte bine să aibă loc la Bruxelles această prezentare, bineînțeles, și sunteți bine, bineveniți întotdeauna. Este clar că punerea în aplicare a bugetului european prin management gestionat vizează toate parlamentele naționale. Deci haideți să ne gândim cum putem să cooperăm pe marginea acestui dosar foarte important. Și să începem deja cu prezentarea raportului anual al Curții Europene din, uh, de Conturi, să, să, aibă, să, să o uh, facem asta împreună, în parteneriat. Numărul 2. Haideți să avem uh, o integrare sistematică a dimensiunii de control bugetar la nivelul uh, Uh, reuniunilor, uh, reuniunilor uh, președinților de comisii de control bugetar ale Parlamentelor Naționale și el, Parlamentul European, organizate de două ori pe an de către președinția Uniunii Europene în acea țară. Și dacă acest, aceste întâlniri sistematice cred că ne-ar folosi și nouă și dumneavoastră. Numărul 3 crearea unei rețele de personal, fiindcă știm foarte bine cu toții că fără asistenții și fără personalul nostru, ce ne-am face? Se pot face la nivelul secretarului uh, Comisiei Cont și al comisiilor dumneavoastră, la nivelul Parlamentelor Naționale, pentru a monitoriza uh, rezultatele de descărcare în momentul în care apar chestiuni anume la nivelul statelor membre sau uh, și pentru răspândirea de bune practici, de pildă. Uh, pentru a evita suprareglementarea și pentru a, in, pentru a uh, introduce simplificarea. În fiecare parlament ar putea, am putea să avem o persoană de contact care să transmită aceste informații. Bineînțeles, uh, cea de patra propunere, foarte simplă uh, și ne putem angaja noi clar în acest sens, este vorba despre informarea sistematică a Parlamentului Naționale în momentul în care comisia noastră trimite delegații în statele membre. Ceea ce se întâmplă, uneori, bineînțeles. Dragi colegi, deci uh, m-aș bucura foarte mult să pot discuta aceste propuneri concrete și uh, haideți să fie această reuniune un prim, plas pentru, un prim pas pentru cooperarea noastră viitoare. Vă mulțumesc! Dank. Vă mulțumesc! Aș vrea să le spun următorilor vorbitori că ar fi frumos să avem în vedere diferite propuneri și aș vrea să-l salut pe un cunoscut mai vechi, domnul Alan Nisele din Finlanda, care a fost uh, membru finlandez la Curtea de Conturi. Acum este vicepreședinte al Comisiei Naționale de Audit din Parlamentul finlandez, dacă înțeleg eu bine. Și aveți cuvântul, domnule Nisele. Uh, chairman, ladies and gentlemen, uh, thank you and uh, congratulations. Doamnelor și domnilor, bună seara! Înainte de toate, felicitări pentru organizarea acestui seminar atât de important. E vorba despre cooperarea dintre Uniunea Europeană și Parlamentele Naționale. Da, într-adevăr, sloganul mai puternici împreună este adevărat. Putem fi mai puternici împreună. Eu am șase observații față de uh, antevorbitorul meu care nu avea decât patru. Parlamentele au un uh, cuvânt de spus în privința uh, hotărârilor luate în ceea ce privește modelul de guvernare. În Finlanda, la Parlamentul nostru, există o comisie specială în care se discută chestiunile europene. Apoi, trebuie să existe comisii de audit la nivelul parlamentelor Uh, un fel de organism uh, de în alt nivel care să fie însărcinat cu supravegherea. Comisia de audit are și competențe în ceea ce privește chestiunile europene, ni se prezintă raportul uh, anual al Curții de Conturi în ceea ce privește uh, mecanismul pentru stabilitate. încă o dată se prezintă raportul și concluziile din raportul Curții de Conturi și se prezintă și rapoarte speciale care ne permit să evaluăm calitatea finanțărilor europene. E foarte important să știm cum au fost folosiți banii europeni de-a lungul anului. În raportul Cunții de Conturi se spune că dacă autoritățile Comisiei sau statelor membre și ar fi, ar fi folosit toate informațiile aflate la dispoziție, ar fi putut preîntâmpina sau detecta sau corecta chiar o parte însemnată a erorilor înregistrate. E important de subliniat acest lucru. Cea de-a patra observație are de-a face cu corecțiile. Acesta nu cred, că, nu cred că se spune în raportul Curții de Conturi care sunt măsurile corective care pot fi întreprinse la nivel național. Răspunderea ar reveni ministrului responsabil cu politicile în domeniu. Este clar nevoie să se consolideze conștientizarea la nivel național în rândul um, membrilor guvernului, guvernelor respectiv, Uh, e clar că dacă nu se fac Uh, dacă nu se face bine această uh, corecție, multă lume va avea de suferit. Cea de-a cincea observație ar trebui să, există și, uh, să existe și controle paralele pentru fondurile structurale și pentru cheltuielile în agricultură ar trebui să se facă rapoarte și la nivel național. Astfel s-ar putea obține informații utile în privința modului în care se cheltuiesc și se gestionează uh, banii pentru uh, agricultură. Iar programele structurale ar putea avea de uh, câștigat în privința gestionării. Încă o dată, atât Parlamentul European cât și Parlamentele Naționale ar trebui să se implice. În Europa trebuie să dăm dovadă de mai mult pragmatism. Avem nevoie de o mai bună punere în aplicare a hotărârilor, acest lucru este clar. Și apoi, cu cât vom avea mai puțină birocrație și mai puțină povară administrativă, cu, cât lucrurile vor cu atât lucrurile vor merge mai bine. Ar trebui să avem mai multe controle bazate pe risc, din punctul meu de vedere. Acestea ar putea fi folosite și ar putea fi de ajutor pentru a reduce această birocrație despre care vorbeam. În Finlanda încercăm să uh, facem tot ce ne stă în putință tocmai pentru a reduce sarcina administrativă și considerăm că aceste eforturi ar trebui să fie întreprinse și la nivel european, mai serios. Noile tendințe în Uniunea Europeană, în ceea ce privește controlele atât întreprinse de autoritățile naționale cât și de Curtea de Conturi. Trebuie să se asigure că atât rapoartele cât și uh, rezultatele acestora sunt comunicate cât mai eficient cu putință. Cred că cu toții suntem de acord cu ce s-a spus în uh, foaia de informație pentru această întâlnire, și anume că toate instrumentele trebuie să-și aducă contribuția și să fie folosite pentru a avea un efect în privința controlului și performanței și în gestionarea cheltuielilor europene și în general vorbind, statele membre se confruntă cu probleme economice destul de mari și trebuie să facem mai multe pentru a ajuta economiile naționale. Deci, e nevoie de reforme structurale pentru a spori competitivitatea și a crea noi locuri de muncă. E clar că discuțiile în această privință nu s-au terminat, în privința ce se poate face. Este foarte important ca parlamentele naționale să fie conștiente și să cunoască rezultatele rapoartelor curții de conturi și să întreprindă măsuri corective la nivel național. Încă o dată, permiteți-mi să vă mulțumesc în încheiere pentru organizarea acestei întruniri. Pentru întâia dată, dar sper că nu și pentru ultima oară. Sper să ne mai revedem în anii următori. Vă mulțumesc! Noi vă mulțumim! Sigur că ne întrebăm în permanență cum să facem mai bine și de aceea am și dorit să avem această ocazie de discuție cu parlamentele naționale, pentru că altfel am discuta fără niciun rezultat, dacă nu ne ascultăm unii pe alții. Am dorit să ajungem la un dialog real. Nivelul european depinde de cel național și invers numai că dumneavoastră aveți mult mai multe pârghii de transmisie. Și cred că trebuie să depășim aceste obstacole și e important să înțelegem de ce avem nevoie de aceste lucruri. Uh, și nu spun asta doar ca să ne mai treacă timpul până la cocktail, ci uh, pentru că este important să știm cum vă putem ajuta, cum putem să-i ajutăm pe membrii din parlamentele naționale. Am înțeles că schimbul de informații e foarte important și acum avem șansa să înțelegem și mai bine. Mă bucur să dau acum cuvântul unui coleg din uh, Letonia. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, permiteți-mi să vă împărtășesc câteva dintre părerile mele în privința spuselor colegului din Finlanda. Sunt de acord cu domnul Nisela, parlamentele naționale trebuie să joace un rol crucial. Într-adevăr, situațiile politice se schimbă în așa măsură încât uh, și fondurile structurale trebuie să țină pasul. În țara mea avem o autoritate națională uh, însărcinată cu gestionarea fondurilor europene. precum și o comisie parlamentară de audit avem, au proiecte comune în ceea ce privește infrastructura, posturile de frontieră și așa mai departe. Situația din Rusia a dus și la o schimbare destul de mare în uh, această privință în țara mea, pentru că noi suntem uh, una din uh, marile victime ale mm, situației de față cu Rusia, ca urmare a evenimentelor din Ucraina, Uh, comerțul uh, a fost uh, întrerupt într-o totul, iar uh, și-au fost foarte afectate trei mari porturi uh, letone, la Riga, spre exemplu, Uh, transportul de marfă către uh, fostele republici uh, sovietice a fost întrerupt. Era vorba despre o infrastructură foarte puternică, care din păcate aproape a dispărut. La punctele de frontieră s-au instalat noi um, scanere pentru camioane însă cheltuielile pentru instalarea acestor scanere nu se justifică dat fiind volumul de transport de mărfuri care se face prin aceste puncte de frontieră, precum vă spuneam, acest transport de mărfuri a avut foarte mult de suferit în ultimii ani. Deci este un uh, exemplu de destul de proastă utilizare a finanțărilor europene. Nu e vorba doar despre o, uh, o birocrație excesivă. Comisia trebuie să ia seama și la circumstanțele politice din fiecare țară. Unul dintre colegi a spus că e mai greu pe, de, să se înțeleagă de la Bruxelles ce se întâmplă pe teren în țările membre. Țările Baltice și Polonia au mult de suferit în ceea ce privește schimburile comerciale cu Rusia. Uh, trebuie să se încerce a se remedia această problemă. Mulțumesc! Vă mulțumim! Ähm, um, ați descris pe bună dreptate o lume în permanentă schimbare și Avem probleme cu care ne confruntăm zi de zi, cu toții, chestiuni uh, care ne preocupă pe toți și trebuie să fim capabili să-i ajutăm pe colegii din statele membre, pentru că astăzi avem alte probleme decât aveam acum 2 ani sau 3 ani sau decât acum 13 ani când am intrat eu uh, la Comisia de Control Bugetar. Din perspectiva de astăzi, mi se pare că trecutul era o epocă de aur și că pe vremea aceea aveam probleme relativ mici de discutat prin comparație cu cele de astăzi. E foarte important și uh, în această lume în schimbare e foarte important să ne păstrăm eficiența în evaluarea proiectelor. Și, în orice caz, cine se uită la aceste proiecte nu poate decât să-și smulgă părul din cap. Sperăm să se normalizeze situația, Sperăm să rezistăm și să nu se piardă prea mulți bani. Vreau să-l întreb din nou pe Alanisele. Uh, un lucru care mi se pare că lipsește în domeniul controlului bugetar. Această idee a statelor beneficiare și statelor contribuabile la bugetul european. Pentru că statele beneficiare consideră că nu-i destul și statele contribuabile consideră că e prea mult. Eu cred că ar fi important ca toate statele să fie interesate în mod egal de o cheltuire eficientă a fondurilor. Atunci când vedem că există diferențe de interes și diferențe de valoare, cred că uh, Uniunea Europeană trebuie să, fie, să aibă aceeași semnificație pentru toate statele membre. Și să ne dăm seama că nu putem fi puternici decât împreună. Pot să vă rog să vă exprimați pe această temă? Well, uh, good question, I would say. Um, Bună întrebare! Problema este că în unele state membre parlamentele nu au uh, competență în ceea ce privește chestiunile europene și acest rol se cere a fi consolidat, evident. cum s-ar putea obține o mai bună cooperare în ceea ce privește gestionarea partajată, ei bine, Consiliul are un rol foarte mare, el este răspunzător în această privință. Adesea spun când are loc ecofinul și când se prezintă raportul Curții de Conturi, că acesta nu este cine știe ce luat în seamă. Și cred că în parlamentele naționale am putea spune, să le atragem noi atenția miniștrilor noștri asupra acestei chestiuni. Asupra uh, raportului Curții de Conturi. statele membre trebuie să își aducă aportul și să-și facă partea lor de treabă. Cred că asta este un lucru important și trebuie subliniat. Noi suntem aproape de nivelul beneficiarilor și trebuie să asigurăm această punte tocmai pentru a asigura că vor fi aduse îmbunătățirile necesare. Da, domnul Lazaru mi-a povestit că a fost recent la Consiliu și că a trebuit să aștepte patru ore la Ecofin. Cum putem spune atunci că statele membre sunt interesate de uh, munca curții de conturi? Puteți să ne spuneți mai multe? Uh, um, all stakeholders should be interested in the toate părțile interesate ar trebui să fie interesate de munca curții de conturi. În ceea ce privește performanța și ce se poate face pentru a se ameliora performanța, în primul rând, statele membre vor trebui să iau o decizie înainte despre rezultatele și impactul pe care doresc să-l obțină propunând un proiect în programele operaționale. E foarte important, iar Comisia ar trebui să aibă orientări comune pentru toate statele membre în ceea ce privește susținerea și acceptarea programelor operaționale ar trebui să existe o aliniere a obiectivelor politice stabilite în strategia pe 10 ani, pentru că noi am raportat lipsa unei alinieri între Europa 2020 eh, și obiectivele acestei strategii și acordurile de parteneriat și programele operaționale ale statelor membre. Așadar, ă, atât statele membre cât și Comisia vor trebui să stabilească dinainte care sunt obiectivele țintite pentru proiectele cofinanțate. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Vă mulțumesc! E ora adevărului. Ă, și aș vrea să pun ace o întrebare și raportoare pentru ultima descărcare. Ce rămâne din gestiunea partajată? Ce trebuie să rămână? Și aș vrea să vedem dacă îi mai preocupă și pe colegi altceva înainte de a da cuvântul final domnului Țelăr. Poate că cel mai important mesaj pe care ar trebui să îl transmitem ar fi uh, Uh, să venim cu toții data viitoare la audiere și să fim deschiși cu toții, să nu ne temem că Parlamentul European și că raportorii pentru descărcări încearcă să dea lecții și să vorbim deschis despre probleme, pentru că mi s-a părut că asta chiar a lipsit anul trecut și uh, îl invidiez pe colegul Joachim Zeller pentru că el are această posibilitate înainte de redactarea raportului, posibilitatea de a discuta cu parlamentele naționale. Deci, haideți să nu schimbăm acest lucru, haideți să continuăm în fiecare an și să nu ne temem, nu suntem atât de răi la Comisia de Control Bugetar. Vedeți bine că suntem drăguți și ne place o discuție deschisă. Ja, vielen Dank. Vă mulțumesc. Da, să știți că putem să și mușcăm. Aș vrea să... Aș vrea să-i dau cuvântul raportorului pe 2015, Joachim Zeller, care trage concluziile și vreau să vă invit pe toți la cocktailul pe care l-am pregătit pentru dumneavoastră la etajul 2. Vă invităm călduros să veniți să ciocniți un pahar, cu noi, pentru că să știți că ce, ați, ce veți primi de la noi e plătit de mult de dumneavoastră și ne-am bucura să veniți, să vină și colaboratorii prezenți și aș mai avea un mesaj de transmis la final, un mesaj important. Discutăm uh, de, despre finalizarea proiectului de procuratură europeană. Au fost unele state membre împotrivă și am încercat să lucrăm la o soluție care să protejeze Uniunea Europeană mai bine de fraudă, să ne putem asigura că uh, uh, este important să uh, colaborăm cu toții și ce, deci, exemplul pe care l-am dat este cel al unui pachet european, nu un pachet doar pentru unele state membre. La fel este și cu bugetul. Trebuie să ne preocupe pe toți și sigur că acum uh, ne temem de cartonașele roșii din parlamentele naționale, pe bună dreptate, dar trebuie să știți că e greu să uh, trebuie să știți că avem uh, responsabilitatea aceasta și voiam să o spun acum și pentru că voiam să vă informez deja despre importanța acestui lucru și despre importanța pachetului european, pentru că există o legătură între protecția intereselor financiare și intervenția uh, de la nivel european. Și v-aș putea da multe exemple, uh, multe cazuri în care unele autorități uh, judiciare din statele membre nu au acționat așa cum ar fi trebuit. Trebuie să fim conștienți cu toții că lucrăm la un șantier comun și e foarte important. Și acum trebuie să-i dau cuvântul colegului Țeler uh, pentru concluzii. Vreau să vă mulțumesc tuturor, să mulțumesc și secretariatului, să vă mulțumesc tuturor că ați venit, că ați vorbit. Secretariatului mulțumesc pentru organizarea acestei reuniuni dificile. Domnul Țeler. Mulțumesc. În germană se spune că orice început e greu și uh, s-a făcut referire de multe ori la faptul că nu a fost deloc ușor să se organizeze această reuniune între dumneavoastră, reprezentanții Parlamentelor Naționale și Regionale și membrii Parlamentului European um, în cadrul uh, Comisiei de Control Bugetar. Însă iată că a devenit cât se poate declar că e necesară colaborarea noastră. Eu mă tem că Uh, colegii de la control bugetar nu se implică atât de mult. Iată că nu au fost prezenți, cel puțin nu în numărul mare în care mi-aș fi dorit eu să-i văd aici. Și de asemenea, cred că ar fi trebuit să fie prezenți și colegi de la comisii uh, care se ocupă de aceste domenii relevante, comisii de la regii, comisii de la, uh, colegii de la Comisia Regii, colegii de la Comisia Agri, care întotdeauna se plâng de Uh, lipsa reprezentanților uh, naționali, de contactul dificil cu ei și iată că acum când ar fi avut ocazia să vorbească cu ei, uh, au lipsit. E important să abordăm cheltuirea fondurilor în cadrul pe care chiar noi ni l-am stabilit și să facem presiuni împreună în acest sens. Pentru că este clar că ajutorul din partea Uniunii Europene este foarte uh, bine primit, mai ales în regiuni, mai ales acolo unde regiunile au uh, responsabilitate și cu atât mai mult uh, cu cât vorbim de instrumente care altfel nu ar fi la dispoziția acestor regiuni. Dar e de la sine înțeles că nu vorbim de cadouri de Crăciun pe care le găsești sub pom, ci uh, sunt fonduri care trebuie pregătite, la care trebuie să se lucreze și în permanență trebuie avut în vedere interesul comun de promovare a regiunilor. Și uh, trebuie să lucrăm cu toții la atingerea obiectivelor comune. S-a spus deja, uh, fondurile europene sunt limitate uh, o altă chestiune importantă este cea a Brexitului. Dacă Brexitul chiar se produce, atunci pierdem un mare stat um, contribuitor și um, vom avea altă perspectivă și asupra cheltuirii fondurilor. Deci e important să um, urmărim în continuare această situație și să ne asigurăm că bugetul european este adaptat și pentru asta avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Cred că acum începutul a fost realizat, e bine că atât de mulți colegi au găsit calea către Bruxelles și sper ca dialogul început astăzi să poată să fie continuat. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, ședința se suspendă și vă așteptăm la cocktail la etajul 2. Mulțumesc!